Stimate colegi, stimați colegi, bun venit la ședința comisiei noastre. Suntem la jumătate de perioadă în această legislatură. Săptămâna trecută am ales la Strasburg pe uh, noua conducere prezidiul Parlamentului, iar astăzi este vorba despre alegeri în diversele comisii și în comisia noastră ENVI. Conform unui acord în delegația mea la începutul perioadei legislative în 2009, președinția trebuie să se schimbe și um, după mine urmează Matias Grote. Așa am stabilit. Pot să vă spun că a fost o etapă foarte interesantă acești doi ani și jumătate și în ciuda crizei financiare, în ciuda crizei economice, cred că această comisie a reușit să realizeze multe lucruri și să adopte multe acte legislative. Aveți un raport pentru această jumătate de perioadă și uh, cred că suntem comisia care a avut cea mai intensă activitate în acest domeniu al uh, sănătății, al protecției sănătății, al uh, alimentației, al protecției mediului înconjurător. Vă mulțumesc tuturor că am putut să parcurgem o agendă atât de bogată. Mulțumesc locțiitorilor, mulțumesc și raportorilor și raportorilor din umbră care au Uh, lucrat intens, uh, axându-se pe esența a ceea ce ne propuneam noi. Mulțumesc și secretariatului. Uh, avem un secretar care este deosebit de serios în activitatea sa, inclusiv în organizarea ședințelor. Mulțumesc tuturor colaboratorilor, inclusiv secretariatului comisiei și biroului meu personal și cred că putem să fim mândri de ceea ce am realizat în prima jumătate a legislaturii și sper că și în perioada următoare, pentru că au rămas încă multe lucruri de rezolvat, multe provocări se află în fața noastră, să putem acționa la fel de intens. Deci, mulțumesc cordial tuturor și am spus deja că am convenit ca eu să preiau uh, conducerea în prima jumătate, Matias Grote uh, cea de-a doua jumătate, dar aceasta este propunerea. Dar uh, vă întreb dacă există alte propuneri și din alte grupuri politice în ce privește această succesiune la conducere. Richard Zeber. Mulțumesc, Leinen, pentru activitatea pe care ai desfășurat-o ca președinte. Au fost doi ani și jumătate foarte interesați pentru noi toți. Și chiar dacă nu am primit atât de multe propuneri cum ne-am fi dorit din partea Comisiei, totuși am lăsat în urmă o etapă foarte interesantă. Decizia ca tu să fii înlocuit este o decizie a grupului social-democrat și eu aș propune ca Matias Grote să fie succesorul tău. Ție îți mulțumesc încă o dată pentru angajament. Linda? Bineînțeles că și eu vreau să susțin propunerea propunerea lui Matias Grote, îl cunosc de foarte mulți ani și știu că este foarte angajat pentru acest dosar problemelor ecologice, dar aș dori să mă folosesc de această ocazie, Joe, pentru a-ți mulțumi și ție pentru modul în care ai lucrat în ultimii doi ani și jumătate. Ai avut amabilitatea să ne înmânezi un dosar întreg cu toate rapoartele uh, care s-au aflat în atenția noastră, 20 de propuneri legislative care au fost încheiate. Uh, și nu, nu vreau să intru acum în amănunte tehnice, ce anume s-a acceptat, ce nu. Oricum, eu cred că trebuie să ne gândim și care va fi uh, impactul asupra vieții oamenilor, asupra protecției mediului înconjurător uh, din uh, perspectivă transfrontalieră. Uh, Uh, modul în care vom furniza consumatorilor informații cât mai complete pe etichetele alimentelor și multe alte aspecte. A fost o activitate excelentă pe care împreună cu colegii am desfășurat-o în acești doi ani și jumătate și cred că diferența uh, pentru cetățenii noștri va fi semnificativă. Mulțumesc foarte mult. Deci munca trebuie să continue. Avem propunerea Matias Grote. Dorește cineva să uh, avem vot secret sau putem să îl uh, votăm deschis prin aclamații? Bun. și din acest moment, Matias, poți să îți preiei atribuțiile și să vii în prezidiu. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes möchte ich Stimate colegi, stimați colegi, doresc să-i mulțumesc lui Iolainen pentru primii doi ani și jumătate de activitate în această comisie și vreau să vă promit că vom continua la fel de angajați în uh, politica noastră de protecție a mediului și a tuturor uh, laturilor uh, de interes pentru comisia noastră. Nu doresc să pierdem mult timp, ci aș vrea să continuăm. Trebuie să ne constituim, pentru că altfel nu putem să ne continuăm activitatea. Deci vă solicit acum o propunere pentru primul supleant. Chris Davis. Chris Davis. Well, thank you, Chairman. I noticed that... Mulțumesc. Cred că nu începem, de fapt, până la patul fără un sfert propriu zis, așa că mai avem până să mergem propriu zis în miezul problemelor. Uh, vreau adică am văzut că predecesorul dumneavoastră a băut o gură de cafea înainte de a-și părăsi postul. Uh, sperăm că cafeaua dumneavoastră o să fie și mai bună și mai tare. Ați cerut prin aclamare să se consacre acest nou post, adică dumneavoastră a fost aclamat și sperăm că până la urmă veți fi la fel de entuziast ca predecesorul dumneavoastră care era cunoscut pentru energia sa și sper că veți fi la înălțimea bilanțului pe care predecesorul dumneavoastră l-a avut și deci vă urez mult succes. Younger Brandy avem o propunere, există alte propuneri pentru primul supleant? Constat că nu. În cazul acesta vă propun tot prin aclamații să uh, ne pronunțăm vis-a-vis -vis de această propunere și să aplaudăm. Mulțumesc, felicitări, domnule Gerbrandi, vă rog să veniți și dumneavoastră în prezidiu. So, dann kommen wir zur dritten Position. Și trecem la poziția a treia, adică cel de-al doilea supleant. Și aștept propuneri. Copilie. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc. Două observații prealabile, preliminare. În primul rând, bun venit, felicitări pentru dumneavoastră și pentru grupul verzi uh, ale, ale aș vrea să-i mulțumesc uh, și din partea noastră domnului uh, predecesorului dumneavoastră pentru dialogul de care de dovadă, pentru spiritul de deschidere, pentru că s-a bătut pentru tot ce înseamnă siguranță, securitate sanitară, am putut să vedem acest lucru și știm că totul a contribuit la eficiența maximă a comisiei noastre într-un spirit cu totul constructiv și marcat, sper eu, de multă ambiție și dovada ultimă, zic eu, este rezoluția Rio 2012, iar astăzi Comunitatea Internațională recunoaște că Parlamentul are o poziție, o poziție extrem de ambițioasă pentru acest al patru summit al Pământului. Deci, multe mulțumiri din partea verzilor ale, uh, mulțumiri predecesorului și, uh, bineînțeles, și cu dumneavoastră vom continua să lucrăm la fel de bine. Și apoi pentru această doua parte a mandatului aș dori să, și pentru supleanți, aș dori să îl uh, avem iarăși în funcție pe domnul Carl Schitter. Deci să ia loc în prezidiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Există alte propuneri? Constat că nu e cazul. Carl Schlüter, din păcate, astăzi nu poate să participe, dar avem acordul său, dorește să candideze. Deci, cine este de acord cu această propunere uh, este invitat să aplaude. Felicitări sincere și la adresa lui Carl Schlüter ca al doilea supleant și ajungem și la cel de-al treilea supleant, Peter Lise. Mulțumesc. În numele PPE vă propun o schimbare. Colegul Bohuslav Sonic a avut această atribuție până acum, dar uh, va avea alte atribuții. Propunem pe Ianoș Adam. El a fost foarte implicat în politica națională, a fost președintele unui grup politic și a fost și președintele Parlamentului din Ungaria și uh, a activat și aici foarte uh, activ, a avut un raport deosebit de important în uh, prima uh, jumătate a legislaturii. Noi îl propunem pe el ca uh, locțitor. Trebuie să întreb dacă există și alte propuneri. Nu e cazul. Deci, cine este de acord cu Ianoș Adar să aplaude. Jutta Haug bittet um... Jutta Haug dorește să ia cuvântul. Acum, pentru că avem prezidiul completat, nu, nu este completat. Nu, nu este complet. Bun, atunci mai aștept. Dar vreau să iau cuvântul după aceea. Nu, încă uh, nu avem un prezidiu complet ca să putem lucra trebuie să-l alegem uh, pe cel de-al patrulea supleant și aștept propune Linda McEwen. Well, I would also like to, um... Da, și eu aș dori să fac o nominalizare Dan Jorgensen. El a fost deja vicepreședinte în primii doi ani și jumătate și e foarte interesat de schimbarea climatică, substanțe chimice, biocide, așa că aș dori să-l nominalizez și eu pe Dan. Mulțumesc, Linda McEwen. Există și alte propuneri? Nu e cazul. Atunci vă propun din nou ca prin aclamații să ne exprimăm opțional. Și îl felicit pe Dan Jorgensen. Nici el nu poate să participe la întâlnirea de astăzi, dar la rândul lui s-a declarat în prealabil de acord să candideze. Deci eh, îi vom comunica rezultatul. Iar acum prezidiul este complet și am ascultat cu atenție ce au spus colegele și colegii din diversele grupuri politice și mă voi strădui să vin în întâmpinarea așteptărilor pe care ei le au vis-a-vis -vis de prezidiul nostru. Deci, acum îi dau cuvântul Iutei Hauk. Mulțumesc! Îi felicit pe toți cei care au fost propuși de către grupurile lor și îi felicit pe toți pentru că au fost aleși. Bineînțeles că îl felicit în primul rând pe noul nostru președinte. Iar dacă ne uităm acum la componența prezidiului comisiei noastre, constatăm că elementul feminin lipsește cu desăvârșire. Bineînțeles că nu este vina prezidiului, de aceea uh, nu îi voi acuza pe cei din prezidiu, dar aș vrea ca Matias Gebran, Carl Ianoș să uh, acționeze puțin și în spiritul uh, feminității. Bun. Critica, într-un fel, a fost adresată și coordonatorilor. Am înțeles mesajul, deci vom încerca, într-un fel, să activăm și latura noastră feminină. Te rog. Richard Zeber. Domnule președinte, și eu mă asociez acestei critici, dar nu coordonatorii sunt de vină. Grupurile politice sunt vinovate și îi văd pe doi domni din partea grupului social-democrat, poate că ar fi trebuit să analizați în grupul politic acest aspect. Bun, înainte de a trece mai departe, v-aș propune să facem o fotografie, pentru că avem și colegi noi. Și uh, îi rog pe toți să vină aici, în față, pentru a avea o fotografie. Va fi făcută o fotografie de sus. Uh, sperăm să mm, nu uh, pierdem mult timp cu asta.

So, dann können wir weiter fortfahren. Vă propun să continuăm. Suntem încă la punctul 1 al ordinii de zi. A fost distribuită ordinea de zi. Dacă există observații, sugestii legate de ordinea de zi, constat că nu e cazul. Atunci vă propun să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Interpretarea se oferă Uh, în aproape toate limbile, cu excepția estonei și maltezei. Și doresc să vă spun că pe 25 ianuarie vom avea loc aici, un, în acest spațiu, un workshop. Este vorba despre uh, schimbarea indirectă a utilizării solului și minimalizarea impactului negativ. Cine dorește să participe pe 25 ianuarie, ora 15, în această sală. Și putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea priorităților pentru cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Raportor este Jo Leinen, care va continua activitatea intensă și îi dau cuvântul lui Leinen, pentru a ne iniția în conținutul acestui raport, iar după aceea pot interveni raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. De 30 de ani avem programe de acțiune la nivel comunitar pentru protecția mediului și este vorba despre instrumente utile pentru planificarea activității de protecție a mediului și pentru o legislație adecvată. Cel de-al șaselea program uh, expiră, se încheie în iulie 2012, deci în iulie 2012 ar trebui să dispunem deja de un al șaptelea program, dar știm că au existat ezitări la nivelul Comisiei dacă dorește sau nu să elaboreze un nou program cadru pentru mediu. A existat o presiune din partea societății civile. Ă, comisia noastră a avut inițiative. Îmi amintesc de întrebările pe care le-am adresat comisarului Potocnic ă, dacă intenționează sau nu să ă, elaboreze un al șaptelea program cadru pentru mediu, nu avem timp de pierdut. În aprilie dorim ca în plenară să putem uh, dezbate această problemă. Președinția daneză uh, prevede o reuniune pe această temă și Consiliul va trage concluziile în iunie, așa că noi sperăm ca în a doua jumătate a acestui an inițiativa Comisiei să fie disponibilă și va fi, de fapt, un act legislativ. Uh, Programul al șaselea a fost primul care era act legislativ și cel de-al șaptelea urmează să fie un act legislativ și noi vom avea deci procedura de codecizie în care vom putea să ne exprimăm poziția noastră detaliat. Raportul a avut la dispoziție patru pagini, este destul de puțin. Ca atare, raportul meu se concentrează pe câteva priorități pentru viitor nu uh, mi-am uh, pierdut spațiul de care dispuneam pentru analiza uh, efectului celui de-al șaselea program, a trebuit să mă concentrez pe viitor și anume cu trei I, implementare, integrare și dimensiune internațională. După ce am avut un workshop pe 12 ianuarie pe această temă, poate aș mai adăuga un I și anume informație pentru că în felul acesta vom avea un pachet pe care trebuie să-l avem în vedere dacă dorim să facem progres în politica noastră ecologică. Implementarea este primul punct important, dar și primul punct serios de critică, pentru că avem uh, regulamente ample în Uniunea Europeană în ce privește mediul, dar știm că există probleme legate de implementarea acestei legislații din vari motive, dar asta este o situație nefericită. Noi, ca atare, invităm Comisia să imagineze noi instrumente pentru uh, implementare, să-și îmbunătățească propriile capacități și o idee ar fi și o directivă privind inspecția de mediu pentru că avem o directivă privind uh, raportarea despre uh, mediu, Environment Accounting, de ce nu am avea și o directivă privind inspecția de mediu? Poate că nu este un subiect foarte atrăgător, dar noi știm foarte bine că elaborăm legi și după aceea ele nu sunt puse în aplicare. Cel de-al doilea punct integrarea politicii de mediu în toate celelalte domenii ale politicii. Acest lucru, în cel de-al șaptelea program de acțiune, trebuie să progreseze și acest program de acțiune trebuie să devină, într-un fel, acoperișul, umbrela, sinteza ă, strategiilor care au fost elaborate în acest sens. Trebuie să devină evidentă viziunea pe care o avem noi vis-a-vis -vis de mediu și știm că amprenta ecologică um, este mai degrabă um, în clipa de față perceput negativ și trebuie să existe acum și o amprentă ecologică pozitivă um, care să reflecte dorința de utilizare cât mai eficientă a resurselor în Europa. Cel de-al șaptelea program cadru nu trebuie să rămână doar pe hârtie, ci sperăm că Uh, va stabili și obiective cât mai concrete, obligatorii, cu termene precise pentru perioada până în 2020, dar inclusiv cu perspective până în 2050. Deci, uh, atingem anul 2050. Ne uh, dorim de asemenea ca subvențiile care sunt uh, furnizate în clipa de față pentru diverse activități și care uh, au un efect deunător asupra mediului înconjurător să fie stopate și ne dorim de asemenea dezvoltarea unui indicator de bunăstare dincolo de PIB, pentru că PIB-ul uh, mai degrabă este înșelător, nu reflectă realitatea. Un alt element ar fi informarea pentru acest program amplu avem nevoie de uh, o serie de actori care să se implice, inclusiv societatea civilă și trebuie să existe și accesul la justiție. Există Convenția Arcus. există și un proiect de directivă în acest sens, dar trebuie să exercităm o presiune pentru ca această convenție să fie aplicată și avem nevoie de actorii locali, regionali pentru toate aceste politici și ei trebuie să fie valorificați. Ultimul punct, responsabilitatea internațională. Politica de mediu trebuie să vină parte a politicii externe a Uniunii Europene în multe domenii, în politica comercială, în politica de dezvoltare. Deci, uh, atenția comisiei noastre trebuie să se îndrepte spre o politică externă coerentă. Și nu în ultimă instanță, Uniunea Europeană trebuie să constituie un model, poate nu pentru toți în lume, dar în orice caz pentru foarte mulți. La noi industrializarea a început cu 200 de ani în urmă și avem o răspundere pentru ca ă, daunele create mediului să fie remediate. Noi trebuie să devenim un pilon al politicii de protecție a mediului în anii următori, în ciuda crizei economice și financiare. Am avut deja o întâlnire cu raportorii din umbră și mă bucur acum să am ocazia să ascult opinia colegelor și colegilor. Ă, termenul de predare a amendamentelor este destul de apropiat în această săptămână. Dar Mă bucur că vom avea acum dezbaterea. Mulțumesc, Joe Jolainen. Iar acum Gaston Franco din partea PPE. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și multe felicitări pentru că ați fost ales, și, precum și echipa dumneavoastră și eu, bineînțeles, uh, mulțumesc uh, la rândul meu președintelui fostului președinte Iolainen, care ne-a ajutat să funcționăm foarte bine. De asemenea, țin să-l uh, felicit pe raportorul nostru pentru acest raport atât de simplu, atât de clar. Nu era simplu acest lucru de făcut și e vorba de acele priorități care va trebui să ne ghideze în viitor, în zecile de ani care ne așteaptă, tot ce înseamnă politică de mediu europeană. Vă mulțumesc pentru acestea și mulțumesc că ați colaborat foarte bine, în mod inteligent cu uh, raportorii, în ciuda anumitor divergențe. E vorba de asemenea și de un mare manifest de mediu în Europa, mai ales în ceea ce privește foaia de drum energetică. E nevoie de obiective cât se poate de concrete pentru 2020. Un nou plan de acțiune de mediu este practic ceva extrem de folositor în acest sens și mă bucur foarte mult că Comisia a, s-a angajat pe această cale după ceva uh, ezitări. Importantă este caracterul lizibil și previzibil pentru autoritățile locale, naționale, pentru cetățeni, pentru investitori, pentru toată lumea, în tot ce înseamnă investițiile de mediu. E vorba de un mesaj global, un mesaj politic foarte puternic din partea UE către restul lumii care să contribuie la guvernanța noastră pe plan internațional, guvernanță de mediu și care merge dincolo de solidaritatea financiară. Trebuie ca țările terțe uh, să se angajeze ca și noi pe acest drum și trebuie să găsim acei numitori comuni care să ne ajute să reflectăm mai bine la tot ce înseamnă capitalul natural, biodiversitatea. Așa cum arătați în raportul dumneavoastră, este extrem de important să garantăm coerența și îmbinarea deplină a tuturor strategiilor de mediu din UE. Să nu uităm strategia pădurilor, asta mă interesează pe mine, dar uh, nu numai, dar și alte politici sectoriale care interacționează foarte bine cu mediul, agricultura, pescuitul, recercetarea, inovația, transporturile, dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, de asemenea peizagistică, politicile urbane, cu toate de bună seamă. Iar mediul poate să fie o variabilă de ajustare. Nu trebuie să fie nu numai acest lucru, ci mai mult decât atât trebuie să fie un element de bază în toate sectoarele, în toate politicile. Trebuie să, să existe sinergii uh, care să permite punerea în, uh, în lumină a acestor elemente pentru 2020, ne neglijând aspectul financiar. De exemplu, taxa pe mediu bazată pe reciprocitate poate fi o soluție în acest sens uh, Bineînțeles că nu trebuie să separăm mediul de economie, din potrivă, aici e vorba de a investi în viitor, în generațiile viitoare, menținând în același timp un bun echilibru între natură și creștere economică. Domnule președinte, ați definit trei priorități pentru cel de-al șaptelea program de acțiune, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, um, adaptarea, um, protecție biodiversității, folosirea eficace a resurselor. însă în amendamentele mele insist mult pe tot ce înseamnă reciclarea deșeurilor în Europeană, precum și gestionarea resurselor, cum ar fi apa și pădurile. Legătura între acest program de acțiune și sănătate mi se pare de asemenea extrem de importantă. Avem nevoie de un subplan de acțiune sănătate-mediu care să se articuleze cu acest viitor plan de acțiune pe mediu. De asemenea, un alt element care trebuie mai bine pus în relief este acela legat de o, un consum mai durabil, mai uh, uh, respectuos față de uh, mediu, uh, dar și un consum local un, și o solidaritate cu producătorii locali pentru a se evita uh, risipa și pentru a crea solidaritate locală. Bineînțeles că apar și probleme, din punctul meu de vedere, în apartul dumneavoastră. Alineatul 8, unde se vorbește despre obiective unice și constrângătoare în materie de energie în raport. E bine, nu sunt de acord și eu aș aborda mai degrabă lucrurile dintr-o perspectivă sectorială și mai flexibilă. Și apoi, alineatul 29, în ceea ce privește directiva la acces, ce privește accesul la justiție în materie de mediu nu trebuie să aducă atingere prerogativelor statelor membre în materie uh, civilă și penală. Mă refer la Arhus. Însă sunt de acord pe fond cu ceea ce doriți dumneavoastră și anume punerea în aplicare a legislației de mediu în Europeană, care deseori suferă din partea lipsei de voințe politice în Europeană. Uh, foarte multe infracțiuni împotriva mediului, um, foarte mult, mă scuzați, infracțiuni în europeană sunt legate de nerespectarea legislației de mediu, infracțiuni de nerespectarea legislației comunitare. E nevoie, deci, de o mai bună punere în aplicare și o mai bună uh, și o mai nuanțată punere în aplicare a, a legislației europeane, europene în materie de mediu. Și să nu uităm nici ce se întâmplă pe teren. Trebuie reflectate mai bine lucrurile făcute pe teren. Uh, Trebuie să întărim puterea organizațiilor locale și naționale actuale pentru a le sprijini în tot ce înseamnă punerea în aplicare corectă și monitorizarea legislației comunitare de profil, ceva absolut esențial pentru o bună guvernanță de mediu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vielen Dank. Als nächstes... Mulțumesc. Colegul Gebrandi, următorul. Take this opportunity. Mulțumesc. Permiteți-mi uh, să folosesc această ocazie nu numai pentru a vă felicita în calitate de nou președinte, dar și pentru a mulțumi Comisiei pentru încrederea pe care mi-a arătat-o alegându-mă ca prim vicepreședinte. Programul de acțiune pentru mediu, programul numărul 7, ei bine, cred că cele câteva minute de care dispunem acum sunt prea uh, puține pentru a discuta despre viziunea noastră de ansamblu privind uh, sustenabilitatea, așa că mă voi rezuma la câteva puncte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc lui eu pentru raportul său excelent. Uh, Acum două săptămâni am avut un uh, workshop care a fost foarte reușit și văd câteva um, aspecte care se reflectă în observațiile pe care le-ai făcut uh, tu. Și avem o, un proiect foarte solid pe care putem lucra. Ce vreau eu să subliniez? Din punctul meu de vedere, programul de acțiune pentru mediu nu se referă numai la mediu, ci și la economie. Cred că durabilitatea, sustenabilitatea devine un factor din ce în ce mai decisiv în ceea ce privește uh, competitivitatea. De aceea avem motive economice puternice pentru a deveni și mai durabil decât în prezent, mai ales în ceea ce privește eficiența resurselor dacă ne uităm la costurile pe care le au aceste resurse, costuri foarte ridicate, este evident că Uniunea Europeană trebuie să devină mai eficientă în utilizarea resurselor. Alte elemente pe care aș dori să le subliniez aici și de altfel se reflectă deja în raport, se referă la lipsa implementării legislației. Am spus și cu ocazia workshopului că un simplu cetățean al Uniunii Europene, dacă un simplu cetățean al Uniunii Europene ar respecta uh, legislația din țara sa așa cum respectă um, statele membre legislația europeană, e bine, cetățeanul respectiv ar intra la închisoare. Pentru că statele membre cred că reușesc să scape chiar dacă nu respectă legislația europeană. Și de aceea cred cu convingere că este nevoie de un accent mai mare pe implementare, pe punerea în aplicare. Și am discutat despre asta în atelier, în workshop. Nu știu dacă putem spune că avem nevoie de o mai mare utilizare a instrumentului regulament în locul instrumentului directivă, pentru că amândouă, ambele instrumente uh, juridice au uh, părți pozitive, dar cred că trebuie să ne axăm pe acest instrument în programul de acțiune pentru mediu. Și sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul la capitolul informare și acces la justiție, mai ales că cetățenilor europeni le pasă mult mai mult de mediu decât politicienilor care ne conduc. Și dacă reflectăm cu adevărat interesul cetățenilor față dacă, dacă, ne, dacă reflectăm mai bine interesele cetățenilor în agenda noastră politică, cred că vom putea să ajungem mai bine la ei. Și accesul la justiție este un mod de a atinge acest obiectiv. În ceea ce privește subvențiile, sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul. Cred că um, s-a ajuns la un acord mai larg decât acordul de la Nagoya, care se Um, Uh, axa mai mult pe biodiversitate și sunt uh, foarte multe subvenții care trebuie să dispară pentru că ele nu se referă la biodiversitate, ci la alte uh, domenii. Și cred că terminologia trebuie să fie poate chiar mai puternică decât în proiectul de raport. Și, domnule președinte, trebuie să vă spun că acest program de acțiune, ca și cadrul financiar multianual, are o problemă legată de punerea în paralel a calendarului de implementare și cred că este un lucru crucial pentru ca acest text să, fie, să aibă o influență mai mare și să-și atingă obiectivele. Mulțumesc. Nu-l văd pe Miroslav Schi. Atunci îi dau cuvântul lui Bas Aichaut. Thank you, Mr. Chairman, and first of all... Mulțumesc. Felicitări, domnule președinte, pentru, pentru funcția dumneavoastră. Și atunci când avem de-a face cu subiecte atât de importante ca cel de față, am ocazia să-i mulțumesc și uh, fostului președinte și pentru activitatea sa în general, dar și pentru raportul său în mod uh, particular. Cred că trebuie să subliniem importanța acestui raport. Toată lumea vorbește despre mediu și în ultimii doi ani și jumătate am uh, elaborat o grămadă de foi de parcurs care merg până în 2050, un parcurs foarte, un uh, demers foarte frumos uh, din partea politicienilor, însă în legislația privind mediul avem o problemă toate aceste foi de parcurs uh, care sunt orientate către viitor nu se reflectă în politicile din prezent și atunci um, există un, um, un sentiment de adevărată urgență care este reflectat în acest raport. Acum 10 ani ne-am pus de acord să implementăm uh, obiective legate de biodiversitate până în 2010. Și acum ne-am dat seama că nu reușim să facem acest lucru și am mutat obiectivul până în 2020. Și subliniem că domeniul acesta al biodiversității este foarte important și că face parte din diferite foi de parcurs. Dar ce suntem gata să schimbăm în politicile noastre pentru a ne asigura că până la urmă vom reuși să îndeplinim aceste obiective până în 2020? Poate că nimic, însă Cred că trebuie să facem un pic mai mult decât să elaborăm niște foi de parcurs. Să avem un mesaj clar și puternic, pentru că altfel vom eșua și în 2020 când vom spune că trebuie să prelungim perioada de implementare până în 2030. Și atunci, care mai este credibilitatea deciziilor care sunt luate în Uniunea Europeană? Avem o mare problemă de criză de uh, credibilitate și cred că aceasta afectează și domeniul mediului la nivel european. De aceea, în acest raport, care fixează o agendă pentru următorii șapte ani până în 2020, așadar, acest raport este foarte important, pentru că trebuie să conducă la niște politici concrete până în 2020, care să faciliteze punerea în aplicare a foilor de parcurs. Așadar, subliniem importanța și urgența acestui raport. Cei trei I pe care i-a abordat uh, raportorul, implementare, integrare și dimensiune internaționale e bine, sunt de acord cu acești trei I, însă cred că uneori putem să avem o exprimare și mai puternică, întărind rolul Comisiei în calitate de gardian al tratatelor și în calitate de uh, garant al implementării legislației. Cred că putem să adăugăm așadar un limbaj mai puternic pentru că vorbim despre mm, schimbările de mediu, despre biodiversitate, despre eficiența resurselor și când vorbim despre calitatea mediului, uh, vedem că există probleme grave de implementare. Un exemplu foarte simplu, un obiectiv pentru 2020, substanțele chimice să fie produse numai dacă nu au un uh, efect negativ dovedit asupra mediului. Și cred că este um, esențial să repetăm această dispoziție și în programul al șaptelea, spunând că suntem gata să, ne, uh, să, să renunțăm la toate acele substanțe chimice care, prin producția lor, afectează în mod negativ mediul. Și cred că trebuie să întărim puțin mai mult capitolul privind calitatea mediului și sănătatea. La integrare sunt de acord cu domnul Gerbrandi că renunțarea la subvențiile care sunt negative pentru biodiversitate este un aspect foarte important. Vorbim despre prezența lor ca asigurând un teren echilibrat, însă există astfel de fonduri și de fiecare dată spunem că ele trebuie să fie eliminate, însă dacă privim cifrele vedem că nu ne-am ținut de cuvânt. Și acest lucru este foarte important, nu numai în contextul acordului de la Nagoya, dar și dintr-un punct de vedere mai larg. Și vorbind despre integrare, sunt de acord cu raportorul care um, întărește importanța de a ne asigura că indicatorii de mediu uh, sunt din ce în ce mai corelați cu uh, evoluția uh, de la nivel european. Uh, și comisiile uh, asociate, Comisia Econ, vorbesc despre importanța semestrului european în ceea ce privește acești indicatori. Și cred că și Comisia Envi trebuie să arate importanța de a ne asigura că indicatorii de mediu, nu numai indicatorii de uh, climă și indicatorii de energie, ci indicatorii de mediu în general sunt foarte importanți pentru um, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru 2020, strategia Uniunii Europene pentru 2020 și trebuie adăugați și uh, indicatorilor economici și sociali. Și sunt de acord cu domnul Gerbrandi și în ceea ce privește importanța de a ne asigura că uh, toate aceste subiecte sunt reflectate în cadrul financiar multianual, pentru că Uniunea Europeană își îndeplinește atribuțiile prin intermediul bugetar, prin intermediul atribuțiilor sale bugetare și trebuie să ne asigurăm că ne putem îndeplini obiectivele pentru 2020 și din punct de vedere al bugetului. Și sigur, reforma PAC nu cred că trebuie să, cred că trebuie să să subliniem asta încă o dată și încă o dată. Reforma PAC este crucială pentru um, atingerea obiectivelor de mediu ale Uniunii Europene și știm că până acum reforma CAP, uh, PAC, îmi cer scuze, nu și-a îndeplinit această aceste angajamente de mediu. Și pentru 2020 nu trebuie să uităm uh, rezultatele din punct de vedere ale bio, al, bio, al biodiversității și eficienței uh, resurselor. Și aici politica agricolă comună este un element cheie. Și acum, la dimensiunea internațională, aici uh, intervine problema credibilității în Uniunea Europeană. Dacă nu suntem coerenți și dacă nu avem um, o abordare unitară și dacă vorbim în același timp de tot felul de mecanisme și de tot felul de negocieri pe care Uniunea Europeană dorește să le conducă, uh, Însă, nu aplicăm aceste lucruri în politica noastră proprie de dezvoltare și în politica noastră proprie comercială, atunci nu avem niciun fel de credibilitate. Atunci, integrarea în dimensiunea internațională este un element cheie pentru a ne asigura că țările în curs de dezvoltare vor vedea Uniunea Europeană ca un partener strategic cu care pot lucra în domeniul mediului, ceea ce înseamnă, de fapt, viitorul economiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea, dar mulțumiri și adresate lui Iulainen. Nu am reușit niciodată să le enervez și asta înseamnă foarte mult. A fost un președinte foarte bun. În ce privește raportul însă, nu sunt la fel de mulțumit, pentru că obiectivele care au fost menționate astăzi, evident că sunt importante, și cele trei uh, de I uh, se bucură de sprijinul meu. Trebuie să acționăm cât se poate de consecvent. Dar în legătură cu diversele chestiuni, mi se pare că mergem poate prea departe. Sigur, subiectul eficienței energetice merită să fie discutat, dar nu știu cum am putea defini indicatorii, pentru că avem o directivă dedicată acestui domeniu. În cadrul programului de acțiune pentru protecția mediului. Și ă, nu este vorba doar de eficiența energetică, este vorba, sigur, că trebuie să avem acest deziderat, dar nu știu dacă trebuie să figureze ca obiectiv obligatoriu în acest program cadru. Mm, iar în ce privește deșeurile, suntem cu toții de părere că aici trebuie să existe o reducere semnificativă, dar uh, dacă uh, incinerarea va fi la un moment dat interzisă, atunci nu știu cum se pot rezolva lucrurile. Subiectele trebuie să fie tratate cu mare decizie, dar detaliile ă, trebuie să fie definite în ă, documentele pe care urmează să le elaborăm. Mulțumesc, carl heinz Florenz. Richard Seiber, următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea, dumneavoastră și vicepreședinților pentru alegere și sper că vom avea o bună colaborare. În ce privește raportul uh, vechiului nostru președinte Iolainen, vreau să-i spun că în esență sunt de acord cu punctele sale de vedere, inclusiv cu cei trei de I dar uh, din punctul meu de vedere integrarea trebuie să se afle în uh, centrul atenției pentru că uh, nu vom putea aplica o politică ambițioasă vis-a-vis -vis de mediu decât dacă va exista o integrare cu toate strategiile politice, inclusiv cu politicile structurale. Trebuie să uh, încercăm să ancorăm mai bine politica pentru mediu și, evident, să găsim indicatori. Important este ca indicatorii să reflecte o imagine uh, realistă a situației în ce privește mediul înconjurător. Cred că atunci când se elaborează un asemenea program, uh, trebuie să uh, îl și evaluăm în baza indicatorilor. cred că eh, nu trebuie să privim lucrurile atât de pesimist cum o face Bas Aichhut, să ne gândim la propunerile care au fost făcute eh, până acum. Cred că eh, am făcut ceva progrese. Sigur că trebuie să ne punem întrebarea cu cine ne comparăm. Dacă ne comparăm cu anumite state, atunci politica europeană vis-a-vis -vis de mediu a făcut progrese și există și o provocare în ce privește larga acceptare a politicii de mediu la nivelul cetățeanului. În plus, politica de mediu trebuie să fie elaborată pe termen lung dacă încercăm să ne configurăm modelul de viață înspre o atitudine mai prietenoasă față de mediu, acest lucru trebuie să fie văzut pe termen lung. Iar cei 10 ani sau 7 ani uh, care sunt prevăzuți pentru acest program ar trebui să fie extinși la o perioadă mai lungă pentru a garanta o continuitate. L-aș ruga pe Iolainen și să verifice dacă um, ceea ce formulează la punctul 11 privind utilizarea resurselor nu ar putea să fie formulat mai larg, ca de pildă un management um, durabil al materialelor. Dar, în acest sens, cred că putem cu toții să mai facem propuneri de îmbunătățire. În principiu și în linii mari sunt de acord cu raportul așa cum a fost prezentat. Mulțumesc lui Richard Zeber și următoarea intervenție din partea colegului Zanoni. Președinte. Mulțumesc. Felicitări Domnule președinte, felicitări domnilor vicepreședinți, felicitări domnului Iolainan pentru raportul său privind revizuirea celui de-al uh, șaselea program cadru în vederea celui de-al șaptelea program. Cred că Trebuie să se facă o propunere cât mai rapid pentru acest al șaptelea uh, program, având în vedere că programul actual se încheie în luna iulie. Și trebuie să ne concentrăm pe o utilizare eficientă a resurselor, mai ales în ceea ce privește deșeurile. Sunt de acord uh, cu eliminarea depozitelor de deșeuri și astfel ar trebui să se ajungă la o eliminare a incineratoarelor, care provoacă emisii nocive și pentru sănătate și pentru uh, mediu. De asemenea, cred că trebuie să reflectăm și la limitarea producției de deșeuri municipale și utilizarea tehnologiilor în vederea atingerii acestui obiectiv. Cred că programul nostru de acțiune trebuie să se concentreze pe problema deosebit de gravă a poluării aerului în zonele urbane, care conduce la uh, afecțiuni respiratorii, boli de tip cancer și deces prematur. În prezent există 12 regiuni în Uniunea Europeană care nu reușesc să îndeplinească obiectivele directivei privind calitatea aerului și asta în detrimentul cetățenilor care locuiesc în zonele respective. Cred că este grav faptul că uh, Consiliul nu a reușit să adopte directiva privind um, solul, o directivă care a fost adoptată de Parlament încă din prima lectură. Este o directivă necesară pentru uh, completarea seriei de directive privind mediul la nivel european. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să punem accentul pe o uh, punere în aplicare corectă și omogenă a reglementărilor europene, mai ales prin crearea unei forțe de negociere la nivel european și o directivă privind controlul asupra mediului. Regret că acest lucru nu s-a făcut în același timp cu celelalte directive care au fost elaborate în domeniul mediului. Și de asemenea, cred că trebuie să ne preocupăm și de presiunea la care este supusă planeta noastră în a mulțumi toate solicitările la care, la care este ea expusă. Uh, în viitor va trebui să formulăm propuneri noi, radicale, mai curajoase. Mulțumesc, domnule Zanoni. Doamna Gălțiri Cotines, ultima intervenție. Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena. Mulțumesc, domnule președinte. Vă doresc mult succes și dumneavoastră și tuturor vice, vicepreședinților. Cred că avem de a face cu un subiect important când ne uităm la acest um, document care se axează pe o evaluare a ceea ce s-a făcut până acum. Și dacă evaluăm ceea ce s-a făcut până acum, așadar, ar trebui să putem fi optimiști pentru a privi către viitor. Documentul însă, așa cum, el, cum este el redactat, arată că Comisia își face o autoevaluare și este foarte superficială. Se repetă niște lucruri care au fost, tot, au fost deja spuse. Și există o lipsă de accent, de precizie. Uh, Mă gândesc, de exemplu, la baza politicii de mediu. Această politică este elementul fundamental al legislației privind mediul și legislația este una abundentă, iar noi am ajuns la saturație, fie ea este prea uh, stufoasă, fie nu este suficient de precisă, nu este suficient de clară și nu deplinește obiectivele pe care ni le-am uh, fixat. De exemplu, siturile Natura 2000. Ce înseamnă ele? Un simplu catalog, un simplu inventar. Între timp, animalele migrează de la o regiune la alta, uh, avem specii care dispar și reapar, iar noi continuăm să elaborăm legi. Biodiversitatea. Comisia a făcut o propunere care se bazează pe faptul că absolut orice poate fi rezolvat cu bani și cu legi. Ei bine, societatea nu știe cum să uh, facă această conservare, cum, cum să facă ca ea să reușească. Dacă îi întrebăm pe oameni cum se face biodiversitatea, ce înseamnă ea, cum se protejează uh, biodiversitatea. Nu vor ști să ne răspundă. Agricultorii nu-și dau seama că uh, munca lor duce la exterminarea insectelor. Cred că avem nevoie de o reflexie aprofundată asupra practicilor pe care le-am avut până acum și asupra nevoilor. Cred că trebuie să avem uh, mai multe informații în acest sens. O altă directivă care nu este respectată și care trebuie revizuită și de altfel mi-aș dori să mă implic în acest uh, dosar, e bine, este vorba despre directiva care privește impactul asupra mediului. Ne-am dat seama că foarte multe subiecte nu au intrat în uh, sfera de aplicare a acestei directive, cum ar fi eolienele. Nu trebuie să ne gândim numai la protecția animalelor, trebuie să ne gândim și la protecția peisajelor. Văzul este simțul cel mai important pentru om și nu există o directivă la nivel european care să vorbească despre impactul mediului asupra nivelului vizual, din punct de vedere al peisajelor pe care le vedem în jurul nostru. Da, sunt de acord. E nevoie de mai mult control dar e nevoie de mai puțină administrație din punctul meu de vedere. Pentru că stabilim măsuri, dar trebuie să știm să le și controlăm. Acum, principiul reciprocității și ajung la final. Ultimele două idei pe care aș vrea să le prezint sunt următoarele. documentele privind biodiversitatea, privind specificitățile climatice ale diferitelor regiuni. Ei bine, acestea ar trebui să se regăsească în toate actele legislative. Nordul Europei este foarte diferit de sudul Europei și nu ar trebui să fie tratate la fel. Gândindu-ne la insecte, cine nu cunoaște copii care au avut păduchi la școală. Însă nimeni nu-și pune întrebarea ce se întâmplă cu aceste insecte. Ei bine, iată o problemă care ține de mediu și care ține de, de climă și uităm acest lucru. Cred că un document foarte bun a fost Agenda 21, care a cunoscut un mare succes și care uh, a fost deosebit de importantă pentru întreaga Uniune Europeană. Toate autoritățile locale au lucrat cu foarte mare entuziasm, entuziasm la acest proiect. Cred că ar trebui să regăsim acest gen de proiecte. În acest fel, Uniunea Europeană va putea avea o viziune integrală asupra sistemului urban. Pentru că dacă vrem să atenuăm schimbările climatice și deficitul, putem lua exemplu din acest tip de proiect. Trebuie să avem străzi cu mai mulți copaci, să construim așa cum trebuie și să protejăm mediul. Eu cer așadar o nouă agenda 21 pentru a putea avea din nou un leadership în acest domeniu, pe care l-am pierdut. Mulțumesc, stimată colegă. Doamna Morkenaite intervine. Sveikini jums naujose pareigose, taip pat dėkui Mulțumesc, uh, domnule președinte, felicitări. Felicitări și domnului Iolainen, care a muncit uh, timp de doi jumătate în funcție de președinte. Mulțumesc pentru raport. Uh, aspectele care sunt prezente reprezintă tot atâtea problematici care trebuie să fie reliefate de bună seamă. Aș dori mai cu seamă să vorbesc despre tot ce înseamnă uh, întărirea implementării legislației comunitare de mediu, ați vorbit despre controle și inspecții mai stricte în acest sens. Este clar că asta trebuie făcut în primul rând pe teritoriul statelor membre, la ele acasă, însă am putea și noi, la nivel comunitar, să le ajutăm în acest sens prin introducerea anumitor principii, cum cel ar fi cel al independenței. De exemplu, dacă fiecare ar putea, dacă acum 10 ani fiecare putea să-și facă propria evaluare a situației mediului, acum nu mai este așa. Auditul este obligatoriu pentru toate proiectele, practic pentru toate investițiile. El se plătește ă, deci este ceva care se face în mod constant de către investitor. Investitorul plătește, dar ă, el plătește și obține și raportul care îi convine, nu-i așa? Din punctul meu de vedere, cred că ar fi bine să avem controle inspecții mai stricte în ce privește aceste evaluări și auditări ale impactului de mediu, pentru ca să ajungem la o independență a auditului respectiv. Deoarece există o directivă în acest sens, comisia noastră ar trebui să Uh, ia în discuție mai des modul în care am putea Într-adevăr, să ne asigurăm că aceste auditări de mediu, impact de mediu, sunt cât se poate de neutre posibil. Mulțumesc frumos, colega Pitiken. Thank you. First of all, I would like to... Mulțumesc. Uh, primul rând aș dori să mulțumesc colegului Joe Linen pentru munca atât de importantă pe care a depus-o pe acest raport, atât de important, deci vreau să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte. În primul rând, cred că suntem cu toții de acord că există multe, multe de făcut încă, mai ales în seama pe, în ce domeniu integrării aspectului de mediu în alte politici, cum ar fi energia, uh, materiile prime, agricultura, eficiența resurselor, etc., etc. Sunt lucruri extrem de importante care merită să apară în raport, dar indiferent dacă avem această abordare sau pe lângă această abordare și această integrare a perspectivei de mediu, ă, trebuie să meargă mână-mână cu ce se întâmplă pe teren, mai ales la nivelul Comisiei Europene. Ne dăm seama că le lipsesc instrumentele pentru această integrare dorită. Le, le lipsesc instrumentele care să permită integrarea uh, mediului în toate aceste sectoare. Deci, da, avem nevoie program, de programul de mediu, deci programe orientate pe mediu, spre obiective de mediu, dar uh, haideți să ne concentrăm pe acele acte legislative care, într-adevăr, pot să uh, aducă o diferență substanțială. Prima uh, astfel de uh, metodă ar fi concentrarea pe indicatori, indicatori de mediu, indicatori constrângători obligatorii și care ar trebui să apară în mod obligatoriu în tot ce înseamnă uh, impactul asupra mediului și evaluarea acestuia. Uh, există convenții internaționale care reprezintă baza noastră în europeană pentru astfel de acțiuni, dar uh, cred că trebuie să fim mai ambițioși și să mergem dincolo de aceste praguri și standarde minime. Iar aici, bineînțeles, se pune problema bugetului, a fondurilor de coeziune, etc., pentru a pune în aplicare respectivele măsuri. Apoi, un alt domeniu, pe lângă indicatoriu, indicatorii uh, menționați, care merită să fie abordat mai cu atenție, este acela al implementării legislației. Cum să fim oare mai uh, eficienței ce privește acele tabele de corelație, astfel încât să existe într-adevăr posibilitatea de a verifica locul rile unde trebuie într-adevăr să fie consolidate inițiativele de implementare ale legislației, deci să se știe clar unde trebuie acționat. Apoi, un alt element uh, demn de menționat este uh, următorul. Da, ecodesign, avem o directivă în acest sens uh, în fața ochilor, uh, deci pe masa de lucru și va trebui să fim foarte atenți la faptul că dacă avem o directivă în acest sens, toate acestea vor avea un impact direct asupra uh, domeniului uh, manufacturier, industrial și tot ce înseamnă uh, ecodesignul în producție, de asemenea analiza ciclului de viață, tot așa foarte important. În sfârșit, o altă chestiune demnă de abordat ar fi principiul, sau mai bine zis, uh, un act legislativ care să abordeze uh, ierarhia uh, folosirii anumitor resurse uh, cum ar fi, de exemplu, tot ce înseamnă biocombustibilii uh, și impactul lor asupra terenului arabil, a, a, a, pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce înseamnă folosirea în mod global a unui teren a, a, um, arabil și ce cultiv, cultivăm pe el, etc. Deci poate o atenție sporită la aceste aspecte și impactul lor ulterior. Apoi, alte chestii pe care le-am discutat deja, bineînțeles, aici, e vorba de biodiversitate și sunt puțin cam sceptică. Uh, sceptică față de încercările Comisiei de a ne prezenta acele infrastructuri verzi și acțiuni voluntare de implementare a țintelor voluntare de biodiversitate. Știm bine Uh, ce înseamnă asta și cred că Comisia ar trebui să fie mai ambițioasă pe, uh, la acest capitol. Deci măsuri legislative în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Sofia Marte Cucovici, sper că am pronunțat corect numele colegei. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă felicit ca și pe vicepreședinții dumneavoastră. Și de asemenea aș dori să mulțumesc domnului Leinen aș dori să punem accentul mai mult pe tot ce înseamnă mediul urban. Pentru că aceste zone urbane conțin cei mai mulți locuitori. Și exact acolo, în mediul urban, apar și problemele de sănătate cele mai grave. Și vreau să vă spun că în raport nu am regăsit aceste lucruri și zic eu că zonele urbane, orașele trebuie uh, să fie mai atent uh, uh, evaluată de punct de vedere al sănătății populației. Uh, acel moto, un oraș mai bun pentru o viață mai bună, cred că un astfel de moto ar, ar merita să figureze la loc de cinste în raportul de față. Cât despre indicatori, da, folosi indicatorii pentru ceva care nu este tangibil și nici măsurabil, uh, ce pot să spun? Dacă mă refer, de exemplu, la ce se întâmplă în zonele imediat uh, apropiate de, de incineratoare, uh, poate că merită explorate aceste zone pentru că chiar dacă nu e imediat vizibil, populația totuși suferă în aceste zone. Mulțumesc! Îi voi da cuvântul Comisiei acum, doamna Schumacher, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule Grută, și pentru că este în acest an prima ocazie pentru Comisie să intervină și eu doresc să vă felicit pentru alegerea în această funcție și doresc să mulțumesc și lui Io Leinen pentru că a fost un bun partener de dialog pentru Comisie. Și acum voi trece la limba engleză. Voi începe prin a spune că uh, raportorul uh, uh, a insistat asupra faptului că se așteaptă o propunere din partea Comisiei și că chestiunea este urgentă. De fapt, nu o luăm de la zero uh, pentru a face această propunere. Avem cel puțin două inițiative care sunt importante, dar avem și o uh, evaluare de impact a celui de-al șaselea program uh, cadru și uh, identificăm anumite elemente care vor rămâne valide și pentru cel de-al șaptelea program. De altfel, în multe intervenții s-a insistat că va trebui să acționăm pentru păstrarea biodiversității. De asemenea, însă și uh, Ehm, care ar fi domeniile asupra cărora trebuie să ne concentrăm în mod special pentru a nu ne risipi eforturile, a podobi un pom de Crăciun. Deci ehm, va trebui să ehm, ținem seama de complexitatea provocărilor pentru acest al șaptelea program, iar background-ul acestei evaluări de impact va trebui să fie valorificată, programul 7 va trebui să fie un document uh, coerent pentru politica de mediu și de asemenea să se uh, ghideze uh, de perspectiva pentru 2050 și dincolo de ea, cum a precizat și raportorul. Dați-mi voie să mă refer la două aspecte în legătură cu cei patru I care au fost menționați. Mă voi referi la doi dintre acești I. E vorba, în primul rând, de implementare. Pentru noi, cel de-al șaptelea program nu va fi doar un program al Comisiei, ci un program de acțiune în domeniul mediului pentru toți actorii direct interesați. Va trebui să rămânem credibili și este nevoie de mai multe strategii din partea Comisiei, ci o mai bună implementare în statele membre și sunt de acord cu cei care au menționat inclusiv importanța atragerii societății civile în implementarea acestor acte legislative și uh, au făcut sugestii concrete în acest domeniu. Cea de-a doua mare provocare, politica integrată, de asemenea mulți s-au referit la ea. Cred că am uh, încercat să demonstrăm cum trebuie să acționăm și în contextul strategiei noastre pentru utilizarea cât mai eficientă a resurselor și uh, sper că uh, vom putea menționa toate acțiunile suplimentare necesare în acest domeniu. Deci, pe scurt, cred că S-a demonstrat și în cadrul workshopului um, că um, vom încerca înainte de finele anului să elaborăm o propunere în care multe din ideile dumneavoastră se vor regăsi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schumacher, și în final îi dau cuvântul din nou raportorului Iolainen. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegelor și colegilor care au intervenit, mulțumesc și comisiei. În principiu, suntem de acord că un al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului este important. Nimeni nu a negat acest lucru. Mă bucur și că mulți colegi s-au oferit să vină cu completări. Eu n-am dispus decât de patru pagini ehm, S-a spus pe drept că este nevoie de noi instrumente financiare pentru a produce toate aceste mari transformări. Sigur că trebuie să ne gândim cum trebuie să arate aceste instrumente financiare. Bugetul Uniunii Europene, da, există uh, miliarde puse la dispoziție, dar poate și bugete din fonduri private. Uh, serviciile în domeniul mediului Poate putem să uh, ne gândim și care este prețul utilizării sau exploatării mediului înconjurător, așa cum plătim apa. Uh, utilizarea naturii trebuie să aibă un preț și poate că stabilind acest preț vom genera în felul acesta fonduri inclusiv pentru protecția mediului. Ați menționat și uh, o serie întreagă de uh, controverse, este nevoie de obiective foarte clare în ce privește energoeficiență, de altfel în Comisia ITRE uh, vor exista uh, un vot în ce privește energoeficiența, să vedem care este poziția majoritară în acest domeniu. Accesul la instanțe. Aici există deja o jurisprudență a Curții Europene de Justiție din păcate însă uh, ea nu poate fi aplicată decât de la caz la caz. Există asociații de protecție a mediului care pot să se adreseze instanței când uh, consideră că uh, au existat abuzuri la adresa mediului. Iar în ce privește convenția Arhus, de asemenea, trebuie să vedem cum putem transpune deciziile de acolo în legislația Uniunii Europene. Domnul Gebrandi a spus că ar trebui să uh, ne uh, ascuțim instrumentele de acțiune. În workshop, Carl Faltenberg, directorul general, a spus uh, aici că directiva este puțin depășită, ar avea nevoie de uh, regulamente care să acționeze imediat, pentru că o directivă, după cum știți, uh, necesită ani de zile până când este transpusă în legislația statelor naționale. Um, în 27 de state membre. De aceea poate că ar fi mai bun un regulament care să acționeze imediat. Bas Aicut um, s-a uh, referit la uh, uh, chimicalele care poluează și care au un efect negativ asupra sănătății oamenilor și alții s-au referit la aspecte de acest gen. Aș vrea să mm, menționez și ceea ce au spus Richard Zeber și alții. Resursele, din punctul nostru de vedere, nu sunt doar materiale, ci și uh, apa, solul, aerul, deci nu strict uh, materiile prime, ci și acest temei al vieții noastre. Alți colegi au, s-au referit la mediul urban, care uh, trebuie să constituie o categorie de sine stătătoare, pentru că majoritatea oamenilor trăiesc în aglomerații urbane și aici este nevoie de o abordare inovatoare pentru a contracara poluarea aerului. Doamna Orcunaite, bineînțeles, Trebuie să insistăm asupra implementării, trebuie să existe obligativitatea implementării și, într-adevăr, este important ca inspecția, controlul prevederilor privind protecția mediului eh, să fie eficientizate. Doamna Pietikainen spunea că este vorba despre o directivă privind eh, solul, eh, analize ale ciclului vieții și o serie întreagă de propuneri care toate vor trebui să devină amendamente până joi și după aceea Parlamentul cred că va putea să elaboreze un document promițător, iar Comisia ne promite că va acționa intens pentru propunerea legislativă pe care o așteptăm încă în acest an. Pe drept ați spus, stimată colegă de la Comisie, că uh, este vorba despre un act legislativ și care uh, uh, va ține seama și de aspectul de ownership care creează obligații și pentru statele membre pentru că nu va fi doar o propunere din partea Bruselului, ci din partea tuturor statelor membre. Și mulțumesc, aștept amendamentele. Mulțumesc. Deci o concluzie frumoasă pentru acest punct de pe ordinea de zi. 26 ianuarie ora prânzului este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și pe 29 februarie vom vota asupra acestui raport, iar în plenara din aprilie vom dezbate pe marginea raportului pentru ca după aceea să-l supunem la vot. Acesta este foaia de parcurs de care dispunem în clipa de față. Mulțumesc și trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul vicepreședintelui Jan Gerbrandi, asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural, o strategie a Uniunii Europene în domeniul biodiversității pentru anul 2020. Și îi dau cuvântul raportorului. Thank you very much. Mulțumesc. Domnule președinte, nu știam că a fi vicepreședinte înseamnă să fii atât de activ activ în cadrul comisiei, dar e foarte bine. O veste bună pentru următorii ani, doi și jumătate. Acum, lăsând gluma deoparte, trăim în vremuri foarte grele, Europa este în criză. Cred că pot să spun că suntem tot timpul conectați prin telefon, consiliile europene se succed, încercăm să recuperăm uh, state aflate în dificultate cu prețul la sute și zeci de miliarde de uh, euro și pe pagine ziarelor apar tot timpul vești despre adâncirea crizei. Multă lume nu înțelege uh, faptul că uh, deputații europeni nu pot cu toții să facă numai asta, să rezolve criza economică. Uh, iar celor care se îngrijorează în ceea ce privește mandatul deputaților europene asupra crizei, pot să le vă spun că, pe lângă criza economică vizibilă, avem și o criză tăcută, care nu se vede. E vorba de criza speciilor, a biodiversității, lucruri care nu se văd, dar care pot să fie încă și mai grave decât criza actuală. Și pot să vă dau patru motive din, ca, din care cauză aceste lucruri sunt atât de amenințătoare. În primul rând, noi ne considerăm păzitorii planetei și ia uitați ce facem noi cu Terra, o distrugem. Și aici sunt pesimist, chiar viitorul rasei umane este în joc. Cine uh, ne va mai susține și hrăni natura, ecosistemele. Lucrurile acestea au un impact deosebit asupra sănătății, bunăstării noastre, asupra hranei pe care o consumăm, asupra vieții pe care o ducem. Și apoi e vorba de o influență foarte negativă asupra economiei. Hai să ne concentrăm puțin asupra acestui ultim punct. Studiile studiul uh, domnului Pafal Ductec de la uh, privind uh, economia și biodiversitatea, care a mai fost citat aici, este cunoscut, dar alte rapoarte conexe arată faptul că pierderea biodiversității în fiecare an ne costă cam 3 puncte din PIB și pentru 2050 se pare că Vom avea până la șapte puncte din PIB care vor fi, vor fi pierdute în fiecare an dacă pierdem uh, biodiversitatea. Ce înseamnă asta la scara Uniunii Europene? La scara Uniunii Europene asta se va reflecta, reflecta în pierderi de până la 450 de miliarde de euro pe an, în fiecare an. Ia uitați-vă ce greu este să aducem uh, împreună resurse de sute de miliarde acum, în urgență, dar ce va însemna când va trebui să strângem 400 sau să știm că pierdem 450 de miliarde pe an și asta uh, fiind prudenți. 450 de miliarde pe an Uh, o cifră care, dacă va fi cunoscută de oameni, poate că va trage până la urmă semnalul de alarmă cuvenit. Poate că lumea își va pune problema în sfârșit, în ultimul ceas, că acești bani nu trebuie cu niciun preț să fie pierduți. Dar ce înseamnă realitatea economică până la urmă. Acum uh, doi ani, 2010, anul internațional al biodiversității, toată lumea discuta în lung și în larg despre biodiversitate. Am uh, avut întâlniri la nivel internațional cu personalități pe care nu credeam uh, să le intereseze acest aspect. Era anul biodiversității, nu-i așa? Dar după 21 decembrie 2010, brusc nu s-a mai auzit nimic despre biodiversitate. Anul trecut a fost o liniște totală, mormântală pe acest subiect și a intervenit și criza. Ce este ciudat este că dacă, este că dacă vă uitați la Eurobarometru, vedeți că oamenii de pe stradă, acestor oameni le pasă, le pasă foarte mult de mediu, de biodiversitate dacă le spuneți că dispar specii de tigri sau mai știu eu ce, uh, oamenii, oamenilor le pasă și vor să facă ceva. Uh, chiar sunt emoționați de aceste lucruri. Însă dacă îi întrebați politicieni, poate mai puțin, mai puțină emoție. Și să luăm exemplul Consiliilor Europene pe mediu de anul trecut. Uh, anul trecut au discutat la sfârșitul lui decembrie biodiversitatea și declarația respectivă a fost extrem de slabă de puțin ambițioasă. Numai că a fost așa de slabă declarația în acest sens, dar dacă vă uitați la pozițiile celor 27 de state membri, membre, uh, așa ca ambasadori uh, ai biodiversității, deci miniștrii de mediu, nimeni nu uh, s-a bătut pentru biodiversitate. Puține țări, țara mea, Finlanda, mm, au care obișnuiau să fie în avangarda acestor mișcări de bio, pentru biodiversitate, parcă nu mai, uh, nu mai acționează în acest sens și nu mai sunt pionierii unei astfel de mișcări pro-biodiversitate. Din păcate, uh, o frază din declarația Consiliului spune că încurajează statele membre să completeze statele, să completeze eforturile făcute pentru uh, rețelele de mediu. Ce miniștri sunt cei care spun că încurajează cetățenii să plătească taxe și impozite? Un astfel de ministru ar fi concediat de prim-ministru. nu așa? Ce înseamnă să încurajezi statele membre să completeze rezervele Natura 2000, etc. Mi se pare așa de slab formulat încât mi-e greu să cred că au spus așa ceva. Pentru că se pierde din vedere importanța atât de mare între biodivers- legăturii între biodiversitate și agricultură, de exemplu. Și unii se mai gândesc, având în vedere această, leg- această legătură puternică, își spun că vor acționa nu la Consiliul de Mediu și la cel de Agricultură. Poate așa uh, pot să tragă busuiocul. Și dacă ne uităm la declarațiile Comisiei Europene ale domnului comisar Potocnic, uh, ele chiar sunt, se bat cap în cap cu declarațiile Consiliului. Uh, iată un exemplu și exemple clare de proasta implementare a strategiilor noastre, a propriilor strategii pe biodiversitate, una pe care am adoptat-o în 2001 Uh, și apoi uh, și strategia din 2010 tot așa am eșuat. Sperăm că vom reuși să facem mai bine pe viitor. Permiteți-mi să mă concentrez pe anumite elemente cât se poate de concrete care apar în programul meu. În primul rând, ca și programul de acțiune pe mediu, haideți să ne concentrăm pe punerea în aplicare, pe implementare, să ne concentrăm pe tot ce înseamnă Natura 2000 și pe directiva păsări și habitat. Sunt lucruri foarte importante, uh, sunt lucruri uh, care, din păcate, nu sunt făcute așa cum trebuie de statele membre. Și apoi, la biodiversitate, când vine vorba de acest subiect și dacă ne gândim la politica comună agricolă, la politica de pescuit, dar și la politica de dezvoltare, la toate aceste politici avem nevoie pe viitor ca aceste politici să nu dăuneze biodiversității, ecosistemelor, pentru că oamenii depind de ecosistem pentru a supraviețui. Trebuie să ne concentrăm nu numai pe protecția minimă a biodiversității, ci pe întărirea acesteia, pe îmbogățirea acesteia, pentru că oamenii, după cum v-am spus, depind de ea. Apoi, coeziunea. Uh, lucruri foarte importante. Este foarte important ca politicile de coeziune și bugetele noastre să nu fie destinate unor acțiuni dăunătoare pentru biodiversitate. Și în anii viitor vom vedea cum lucrează aceste politici atât de importante și cât, care este impactul lor asupra biodiversității. Haideți să ne concentrăm acum mai mult pe ce înseamnă PAC, Politica Agricolă Comună. Am spus ce a făcut Consiliul pe mediu, de mediu și pot să vă spun că sunt destul de sceptic când vine vorba de performanța ministrilor de agricultură. Nu cred că i-au subliniat suficient biodiversitate, pe ce înseamnă biodiversitate aici. Trebuie spus că e vorba de o parte substanțială din terenul uh, agricol care este vizat aici. Deci, biodiversitatea joacă un rol foarte important aici. So... Avem de-a face cu mize foarte importante în domeniul agriculturii și de aceea, în proiectul meu de raport, mă gândesc mai mult la, nu neapărat la o politică ideală în domeniul agriculturii, ci la modul în care putem să influențăm această politică într-un fel în care să protejăm biodiversitatea. Și nu numai pentru că îmi pasă de natură, ci pentru că îmi pasă și de agricultură. Știm cât de importantă este polenizarea pentru agricultură și cât de gravă este problema dispariției albinelor. Un alt element pe care l-am subliniat în raportul meu, legat tot de PAC, este cel al abandonării terenurilor. Este o problemă foarte gravă, agricultorii își părăsesc terenurile în anumite regiuni unde calitatea solului este scăzută și politica noastră este ca uh, cea lui Pavlov. Uh, spunem, ok, vrem să rămână agricultorii acolo unde sunt, așa că haide să le dăm niște subvenții și să-i transformăm în niște funcționari europeni, să-i plătim pentru pur și simplu ca ei să stea acolo, fără să facă mare lucru. Nu cred că este o politică corectă. Trebuie să găsim alte modalități pentru ca aceste persoane să uh, își câștige un trai uh, decent. Și există o inițiativă interesantă uh, propunerea de a transforma acest gen de regiuni uh, abandonate din Europeană, unde calitatea agricolă a uh, pământului este slabă, așadar acestea să fie transformate în zone de sălbăticie. Este o propunere interesantă nu numai din punct de vedere al naturii și al biodiversității, în plus ar putea fi un stimulent important pentru economia locală. Haideți să ne uităm la ce se întâmplă cu zonele parcului Yellowstone, de exemplu. Cred că este un nou mod de a privi această problemă. Și un alt lucru pe care l-am subliniat este inițiativa Nici o pierdere netă. Ce înseamnă că Nu trebuie să existe niciun fel de pierdere a biodiversității în urma proiectelor europene. Dacă o companie desfășoară un anumit proiect și dorește să-l continue, atunci trebuie să se asigure că pierderea biodiversității este compensată în altă parte o inițiativă foarte interesantă pe care ar trebui să o susținem la nivel european. Un alt element esențial, bineînțeles, este finanțarea politicii privind natura. Uitându-mă la bugetul european, este destul de stabil. Ar putea fi mai stabil, dar, mă rog, este stabil. Dar dacă mă uit la bugetul statelor membre, văd o situație dezastruoasă, nu numai în țara mea, unde bugetul a fost redus cu 60-70%, dar mă uit și la Italia, unde se preconizează o scădere de 90% a bugetului privind mediul și natura și biodiversitatea. Iată o problemă substanțială. Avem nevoie de finanțări suplimentare pentru a putea atinge obiectivele pe care le-am stabilit. Și aș mai dori să spun ceva. Pe viitor, banii publici nu vor fi niciodată suficienți pentru îndeplinirea obiectivelor pe care le-am stabilit. Avem nevoie de alte modalități de finanțare pentru a putea salva natura în Uniunea Europeană și dincolo de ea. De aceea avem nevoie de o mai bună integrare a biodiversității în economia noastră. Trebuie să ne asigurăm că și întreprinderile, companiile sunt responsabile pentru biodiversitate. Trebuie să integrăm uh, un aspect la care a lucrat și Iolainen din punct de vedere al contabilității de mediu, și anume trebuie ca această valoare a naturii să fie inclusă în conturile noastre naționale. Cei din uh, agențiile specializate în domeniul mediului spun, spun că putem face acest lucru chiar astăzi și nu peste câțiva, câteva zeci de ani. La fel și subvențiile mai ales în această perioadă de austeritate, cheltuim miliarde de euro pe subvenții care au un impact negativ asupra naturii și asupra biodiversității. Și peste câțiva ani va trebui să cheltuim aceleași sume de bani pentru restaurarea naturii. Este un mod foarte logic de a acționa. Inițiativa privind dezvoltarea ecologică, iată, un mecanism inovator pentru finanțarea biodiversității. Este un aspect esențial și cer, Euro- cer Comisiei Europene și statelor membre să reflecte mai mult la aceste modalități inovatoare de finanțare. Și ultimul punct, dimensiunea internațională. Aici avem o amprentă la nivel internațional, o amprentă enormă și în proiectul meu de raport sport, uh, confruntându-mă cu aceleași limitări de spațiu pe care le-a avut și Iolainen, uh, trebuie să vă spun că am și eu câteva amendamente deja pregătite pe care doresc să le înaintez, legate așadar de această amprentă. Trebuie să ne uităm la relațiile noastre comerciale, la politicile de dezvoltare, etc., pentru a putea să ne um, reducem această amprentă. Și cred că este foarte important ca cetățenii să fie conștienți de această criză tăcută care are loc. Trebuie să convingem statele membre și Comisia Europeană să uh, ia în considerare acest impact enorm pe care îl are criza tăcută a mediului, care are o influență zilnică asupra vieții noastre, uh, știu că mi-am depășit uh, timpul, însă e vorba de o strategie care uh, se axează pe 10 ani. Ca urmare, <laughs> e nevoie de timp pentru a o discuta. Pentru noi, cetățenii europene, această politică are o influență asupra vieții noastre zilnice, dar așa cum spuneam la început, și asupra economiei. Și asta pe termen lung. Și nu ne putem permite un al doilea eșec consecutiv al strategiei privind biodiversitatea pe următorii 10 ani. Nu mai putem face asta. Și sper că vom putea regăsi spiritul pe care l-am avut în 2010 în această instituție, dar și în Consiliu, pentru a putea regăsi așadar acest spirit și pentru a ajunge la o strategie prin care să putem spune în 2020 că am elaborat niște obiective bune și că le-am și atins. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Știu că este dificil să tratez un subiect atât de important în 15-16 minute, dar important este și ca raportorii din umbră și toți colegii să se poată pronunța și de aceea trebuie să respectăm rigoarea timpului. Din partea raportorilor din umbră, primul va fi domnul Bohuslav Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu strategia noastră privind biodiversitatea în Uniunea Europeană, există șase obiective și 20 de acțiuni care merită susținerea noastră necondiționată pentru că trebuie să stopăm procesul de pierdere a biodiversității. Trebuie să salvăm biodiversitatea, tot așa cum trebuie să salvăm tot ceea ce mediul înconjurător ne poate oferi. Și trebuie să ținem seamă de deciziile care au fost luate la Nagoya, printre altele în acest domeniu. Rap raportul susține aceste obiective ca și obiectivul general de a stopa pierderile în domeniul diversității în anul 2012. Alte organisme uh, comunitare și foruri în trecut uh, s-au arătat mai puțin preocupate de acest obiectiv. Dacă ne dorim ca de data aceasta să avem o activitate încununată de succes, instituțiile europene vor trebui să îmbrățișeze acest desiderat cu mai multă convingere. Va trebui să uh, ne asigurăm că strategia noastră în acest domeniu va fi implementată cât mai repede directiva privind biodiversitatea va trebui să uh, fie tratată prioritar. Lipsa de bani, problemele economice nu trebuie să constituie o scuză pentru uh, neîndeplinirea obiectivelor. Acest proiect de raport necesită câteva amendamente Trebuie să ne gândim care sunt obiectivele strategiei, cum pot fi ele implementate în programele noastre naționale. Punerea în aplicare strategiei trebuie să fie monitorizată. trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă, pentru că altfel rezultatul va fi un fiasco. Propunerea domnului Gebrandi conține un diagnostic corect stabilit și pași în direcția cea bună pentru uh, ca biodiversitatea să fie mai bine reflectată inclusiv în documentele și acțiunile Consiliului. Uh, salut hotărârea uh, care poate fi înțeleasă din documentul pe care ni l-ați propus. Trebuie să existe vizibilitate a demersurilor noastre în acest domeniu, stabilirea unor obiective realiste, inclusiv de către statele membre, se pot uh, uh, traduce în uh, susținerea Uh, strategiei sau pot uh, să distrugă strategia. Mulțumesc foarte mult. Intervenția următoare din partea unei raportoare din umbră, doamna Estrela. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl uh, felicit și eu pe Matias Grote pentru alegerea sa. Îi doresc toate cele bune în îndeplinirea uh, funcției sale și doresc să mulțumesc și lui Iolainen pentru modul în care a acționat în acești doi ani și jumătate în Comisia Envi pentru angajamentul de care a dat dovadă. Doresc de asemenea să îl felicit pe raportor, pe colegul Gerbrandi, pentru uh, acest raport. Uh, pare a fi un raport foarte bun, dar îl felicit și pentru alegerea sa ca vicepreședinte al acestei comisii. Sunt de acord cu îngrijorările pe care ni le-a exprimat și înțeleg și uh, introducerea pe care a făcut-o în ce privește criza economică și criza financiară. Sunt de acord inclusiv cu uh, opiniile sale negative în ce privește rezultatul anului internațional pentru biodiversitate care s-a desfășurat în anul 2010. Anii internaționali de acest tip au mai degrabă o valoare simbolică. Dorești să atragi atenția asupra unei probleme, dar S-a vorbit foarte mult și s-a făcut foarte puțin. Sunt de asemenea de acord cu faptul că este necesar să dovedim ambiție, voință politică și că este nevoie de o finanțare corespunzătoare pentru ca angajamentele uh, care au fost luate la nivel ONU să poată fi transpuse în practică în ce privește menținerea biodiversității și, de asemenea, pentru implementarea strategiilor Uniunii Europene în domeniul biodiversității. Cu alte cuvinte, este necesar să uh, se realizeze o protecție a tuturor speciilor în, în toate politicile Uniunii Europene, în ce privește inclusiv reformarea politicii agricole comune și, de asemenea, în cadrul negocierilor cadrului financiar multianual în Uniunea Europeană. Pentru că este de dorit ca finanțarea comunitară în acest domeniu să poată fi consolidată amplificată, dar în același timp întreprinderile să fie atrase în eforturile și măsurile pentru menținerea biodiversității. Este nevoie de o majorare a finanțării pentru programul LIFE, astfel încât să se uh, contracareze efecte irreversibile uh, negative asupra mediului înconjurător, care de asemenea se reflectă și asupra economiei. Raportorul a menționat o serie întreagă de cifre, inclusiv în ce privește pierderea în domeniul biodiversității, care este care poate atinge 7% din PIB în anul 2050. Pe de altă parte, se spune că avantajele care sunt legate de rețeaua Natura 2000 pot să uh, însemne 200 sau 300 de miliarde pe an și uh, garantarea a milioane de locuri de muncă. Deci, serviciile în contextul biodiversității și ecosistemelor trebuie să fie um, avute în vedere în bugetul comunitar. În felul acesta și în colaborare cu statele membre se poate uh, face o paralelă și în legătură cu ceea ce se întâmplă în uh, contextul schimbărilor climatice. Uh, Vedem că aici există o acțiune și costuri ridicate. E același lucru trebuie să se întâmple și în domeniul biodiversității. Trebuie să acționăm și acest lucru este mult mai important decât să stai cu brațele încrucișate. De asemenea, trebuie să exercităm un control riguros și o evaluare sistematică prin rapoarte uh, regulate din partea Comisiei Europene. În plus, trebuie luate măsuri suplimentare uh, de corecție. Comisia și statele membre trebuie să creeze garanția că se uh, aplică toate uh, dispozițiile în directiva privind apa, în alte directive cadru, uh, inclusiv privind zona maritimă. De asemenea, inițiative privind infrastructura verde și legislația referitoare la speciile exotice și speciile migratoare. Este important ca Comisia noastră și Parlamentul European să își facă temele în acest domeniu și Comisia și Consiliul să țină seamă de uh, ceea ce elaborăm noi. Mulțumesc! Următoarea, din, raportoarea din partea verzilor, doamna Belie. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului nu numai pentru acest raport, ci și pentru introducerea pe care a făcut-o, făcând legătura între criza economică și financiară și criza ecologică a biodiversității. Aș merge chiar mai departe. Nu avem de-a face numai cu acea criză tăcută în domeniul biodiversității o criză pe care nu o recunoaștem sau nu o admitem. În plus, vedem de altfel uh, o idee și în acest raport. Una din soluțiile cheie pentru uh, criza financiară și economică așa cum este astăzi este tocmai combaterea pierderii biodiversității, aducând uh, o perspectivă globală pe termen mediu și pe termen lung. Domnule raportor, vorbeați de acel procent de 7%, de pierdere de 7% din PIB din cauza lipsei de acțiune în domeniul biodiversității și cred că ați fi putut să mai adăugați că același studiu spune că un euro investit astăzi pentru protejarea biodiversității înseamnă un raport de 1 la 100. Deci un euro investit aduce un randament de 100 de euro până în 2050. Așa că avem alternativa să nu facem nimic și să avem un cost mai mare pe care va trebui să care ne vom confrunta sau să avem o politică de investiții, să angajăm finanțări, să ne gestionăm patrimoniul natural într-un mod diferit și asta va avea un impact benefic din punct de vedere financiar și economic. Și vă mulțumesc acum și pentru raport, care pentru grupul verzilor este un raport cu care noi suntem de acord în ansamblu. Știm că a trebuit să faceți niște alegeri din punct de vedere al priorităților pe care le-ați identificat bine și astăzi aș, m-aș referi la ideile noastre de amendament care ni se par importante și asupra câtorva puncte divergente, care de asemenea credem că sunt importante. În acest raport ați organizat uh, tematica pe trei capitole, principalele politici sectoriale și aici ați vorbit despre politica agricolă comună, care este esențială, apoi despre politica de pescuit comună și cred că în această parte a raportului este important să adăugăm și să vorbim despre statutul și regulile aplicabile în domeniul pădurilor, pe de o parte. Și pe de altă parte, un element pe care îl uh, uităm deseori, domeniul oceanelor și al mediului maritim, care, eh, marin, îmi cer scuze, care, în contextul aplicării proiectelor Natura 2000 și în contextul altor proiecte, trebuie luat în calcul, din punct de vedere al acelor medii naturale uitate, neglijate. Ați vorbit despre partea de pescuit, dar dincolo de partea utilitară a acestui mediu natural, cred că avem nevoie de o adevărată politică de protecție a mediului marin natural. Iată cele două idei de amendament la care ne-am gândit. De asemenea, am dorit ca acest raport să reafirme ceva ce s-a subliniat de altfel în discuțiile precedente, și anume necesitatea, voința politică a Parlamentului adresată Consiliului pentru a debloca directiva cadru privind solul. Avem nevoie de o politică coerentă în ceea ce privește protecția biodiversității și în acest sens trebuie să avem uh, o legislație la nivel european care să protejeze solurile. Și tot în același domeniu, una din liniile directoare care trebuie reafirmată, cel puțin noi asta vom face, și anume necesitatea de a proteja stabilitatea. Refuzul uh, privatizării părții vii a acestei planete, faptul că ea nu trebuie să fie transformată într-o marfă. Iată așadar elementele pe care le-am adăugat noi. Și mai dorim să revenim și asupra idei de compensare. Ați vorbit despre acest concept, însă modul în care apare acest concept în text, la alinatul 12, nu ni se pare suficient de clar. Principiul și logica de neutralitate pe care doriți să le afirmați nu permit să se înțeleagă că această compensare se aplică în orice situație și este valabilă în orice situație. De aceea noi am dorit ca textul să revină și la principiile compensării, și anume necesitatea de a reduce orice pierdere de, de biodiversitate. Veți fi de acord că plantarea unui parc de conifere nu va compensa despădurirea unor zone de păduri primare. Așadar, dacă am aborda acest principiu al compensării ca principiu unic, am deschide ușa unor riscuri și de aceea am dorit să le precizăm prin intermediul unor amendamente, aceste riscuri și aceste limite. Apoi, la partea de finanțări inovatoare și independente, vă mulțumesc că, uh, că ați uh, uh, făcut mai multe propuneri în acest domeniu. Știm că este un aspect esențial, aspectul finanțării. Fără bani și fără o garantare a resurselor adecvate nu vom putea progresa și nu vom putea să uh, avem o reușită a acestui plan strategic al biodiversității într-un mod mai eficient și mai eficace decât în trecut. În ceea ce privește sursele de finanțare inovatoare și independente, aș mai spune că în loc de a ne gândi doar la introducerea unor indicatori bazați pe logica piețelor și a producției economice, cred că prima prioritate ar trebui să fie alta. Avem posibilitatea astăzi să evităm risipa, să facem economii. Și ați spus acest lucru, vă mulțumesc de altfel că v-ați referit la asta. Uh, și orizontul de timp este destul de strâns pentru că vorbim despre 2012 și cred că prioritatea ar fi eliminarea subvențiilor publice care sunt nefaste, dăunătoare biodiversității și mediului în general. În acest sens, mediul va avea un rol important de jucat în revizuirea PAC și revizuirea politicii comune de pescuit, precum și în cadrul fondurilor structurale, subvențiilor pentru transport. Așadar, dacă reușim să introducem această miză și mai ales prin intermediul atribuirii finanțărilor europene la nivelul statelor membre, va fi un mod prin care vom face ca biodiversitatea să aibă o poziție solidă, puternică, și prin reducerea stimulentelor care reduc biodiversitatea, care, care afectează biodiversitatea, vom reuși uh, ca acest proiect să fie un succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea intervenție din partea grupului ECR. Thank you, Chairman. Mulțumesc! Domnule președinte, o să fiu succintă. Salut acest raport mi se pare că pune bazele problematice așa cum trebuie, însă bineînțeles că dorim rezultate. Deseori vorbim, dar nu progresăm. Nu sunt de acord 100% cu ce a spus raportorul, dar cred că rapoartele din proprie inițiativă ar fi o șansă de a face ceva concret, nu numai de a face declarații, ci și să uh, Uh, arătăm și modul și drumul pe care dorim să le apucăm și sunt puțin dezamăgită, trebuie să spun, uh, din cauza calității intervențiilor din sală de astăzi în acest sens. Sunt uh, uh, un pic îngrijorată de limbajul care este folosit în raport pentru că se vorbește, de exemplu, despre finalizarea strategiei, etc. Cred că trebuie să acceptăm că e vorba de o muncă uh, continuă, de un progres și de o construcție care nu se termină și că nu vom finaliza niciodată ce ne dorim. E vorba de un șantier perpetu și cred că ar trebui să modificăm cumva limbajul pentru a reflecta acest lucru. În ce privește partea agricultură, domnul raportor a spus că nu își dorește neapărat să discutăm aici, uh, aici și acum, în această Comisie Politică Agricolă Comună, cu ocazia acestui raport, dar totuși intră în detaliu în ce privește reforma PAC actuală, este chiar uh, entuziast pe unele aspecte și mă întreb dacă nu cumva nu este nițel cam uh, prescriptiv raportul în acest sens. Ne trebuie ceva un pic mai general, totuși. După părerea mea, uh, de exemplu, nu ne trebuie acea inverzire a pilonului 1, ci ar trebui să punem mai multe eforturi în a diferenția 1 uh, de 2, etc. Aș mai spune că politica agricolă comună se referă și la producția de hrană și nu numai de cadastru și amenajarea teritoriului. Uh, Poate lucrurile nu sunt spuse așa cum trebuie în raport în acest sens. Eu cred că trebuie să a avut această discuție uh, în ce privește echilibrul care trebuie găsit între, pe de o parte, producția de hrană și folosirea eficientă a resurselor agrare, etc., pe de altă parte. În sfârșit, uh, uh FCP și legăturile cu biodiversitatea, lucruri care se mai discută, aprinși și în alte părți pe aici, prin Parlament, Politica pescuitului, așadar, se discută, de exemplu, despre acele garde maritime comune. Nu neapărat sunt de acord cu aceste tendințe, dar nu cred că o anumită centralizare, așa cum pare ea să fie la moda astăzi, ne va ajuta să rezolvăm problemele. Guvernele, guvernele naționale, țările, oamenii sunt cei care trebuie să facă ceva și asta dând dovadă de creativitate și flexibilitate și nu e vorba aici de a uh, agita un bici și o amenințare de la centru, pentru că știm bine cât de prost stăm cu implementarea și cu controlul implementării. Uh, dar haideți să fim puțin mai flexibili uh, în general când vine vorba de astfel de inițiative și să facem mai bine să producem niște cadre de acțiune unde să se poată desfășura statele membre. În ceea ce privește finanțarea, uh, aș uh, depune niște amendamente substanțiale acolo, pentru că acolo lucrurile uh, stau așa cum stau. Dânsul ne-a dat niște cifre și Bineînțeles că nu putem să ne așteptăm ca finanțarea să vină 100% din surse publice de stat. Există multe instrumente inovatoare pe care am putea să le folosim și uh, cu care am putea să ne luăm la trântă mai serios aici, în comisia noastră, în Parlament și cred că multe progrese pot fi făcute și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Gheling. Am epuizat lista raportorilor din umbră și deschidem uh, discuția și pentru colege și colegi. François Grostet va fi prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, și multe felicitări uh, și întreg prezidiului, bineînțeles. Acest raport este foarte asemănător cu cel de mai înainte, raportul Leinen, am observat că dacă dorim o menținere a biodiversității, trebuie într-adevăr să avem o bună politică de mediu, deoarece tot ce dăunează mediului dăunează biodiversității și, de altfel, comunicarea Comisiei în acest sens este foarte interesantă. De ce ea a fost făcută? E bine, deoarece e, legislația care există astăzi, instrumentele Natura 2000, nu au avut rezultatele scontate. Poate că au existat prea multe întârzieri la start, prea multe reticențe. În sfârșit, trecând linia asta, se constată că lucrurile nu stau așa cum trebuie și trebuie reluat dosarul. Este adevărat că pierderea biodiversității este uh, o pierdere pentru umanitate. Asta este sigur. Dacă ne gândim la sănătate, de exemplu, avem nevoie, de bună seamă, de această diversitate, biodiversitate, de aceste specii multiple. Uh, și astăzi, dacă ascultăm ce spun oamenii de știință, oceanografii, de exemplu, știm foarte bine că ce știm noi astăzi despre biodiversitate este foarte, foarte puțin. Sunt multe, multe specii care încă nu au fost descoperite, multă biodiversitate care nici măcar nu este cunoscută, dar știm că aceste lucruri sunt indispensabile pentru echilibrul ecosistemului. Și pentru că avem nevoie de acest echilibru al ecosistemului, trebuie să protejăm cu orice preț această biodiversitate. Deci trebuie să sprijinim cercetarea pentru a aprofunda cunoștințele noastre asupra biodiversității, pentru că mai avem multe, multe, multe de învățat. E bine, pornind de la această premiză, e nevoie de bani, de finanțare, avem Natura 2000, Directiva Păsări, Directiva Habitat, care trebuie cu toatele să fie aplicate așa cum trebuie. Am spus mai devreme la raportul Leinen că trebuie să ne asigurăm că legislația noastră de mediu este bine aplicată. Și aici se aplică aceeași regulă, însă trebuie mers încă și mai departe în ce privește cunoștințele pe care le avem, deci cunoștințe științifice, cercetare, investiții în cercetare și apoi conștientizarea tuturor părților interesate în ceea ce privește beneficiile unor acțiuni cât se poate de rapide și că orice întârziere pe acest plan are consecințe economice directe și cred că toată lumea este de acord cu acest lucru. Trebuie, deci, o mai bună comunicare, mai multă comunicare pentru a explica lucrurile, a face pedagogie Colegii au spus că poate e nevoie de niște acțiuni cât se poate de voluntare, poate ar trebui făcute niște contracte cu autoritățile locale, cu planul local, vorbim despre state membre, dar cred că dacă mergem și mai departe la nivelul local, acolo se pot face acțiuni de voluntariat, parteneriate pentru a ne mișca mai repede decât am face-o altfel. Iată ce vreau să spun și bineînțeles că sunt de acord cu prezentarea raportului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna romana Cecilia Jordan. Hvala lepa in eh, čestitke novemu vodstvu odbora ENVI. Eh, povsem se strinjam z tem. Mulțumesc. Și eu doresc să felicit membrii prezidiului și pot să Sprijin și eu ceea ce a expus raportorul, modul nostru de abordare a crizei. Trebuie să încercăm să stăvilim această criză, iar atunci când se pierd locuri de muncă, poate să ne punem și întrebarea cum putem să uh, ne continuăm totuși activitatea de protecție a mediului, pentru că uh, mediul înconjurător nu trebuie să fie în plan secund în ce privește preocupările noastre. Biodiversitatea poate avea efecte asupra întregii noastre vieți, asupra sănătății, asupra uh, turismului, asupra serviciilor asupra activității uh, novatoare, asupra patrimoniului nostru cultural. Știm uh, acest lucru inclusiv dacă ținem seama ce descoperiri s-au făcut în acest domeniu. Deci trebuie să discutăm lucrurile din perspectivă orizontală și în legătură cu toate celelalte politici. Sunt raportoare în ITRE și am elaborat un aviz acolo. Nu s-a discutat mult despre acest aviz. Cred că și colegii de la ITRE, ca atare, au fost mulțumiți cu punctul meu de vedere și am convingerea că o stimulare a biodiversității nu este doar legată de costuri, ci că uh, trebuie să existe și o legătură între biodiversitate și alte sectoare și mi se pare că este deosebit de important să subliniem că și Comisia trebuie să fie stimulată pentru a uh, comanda studii privind structurile verzi, și în cursul anului ar trebui să obținem niște rezultate, pentru că există și o propunere care vorbește inclusiv despre structuri în domeniul transporturilor și trebuie să existe argumente unitare. Nu trebuie să uh, tratăm lucrurile pe bucăți. Bineînțeles că trebuie să facilităm discuția în acest domeniu. Trebuie să uh, devină evidentă valoarea acestei dezbateri, inclusiv în contextul costurilor externe. Toate aceste aspecte au un impact asupra discuției noastre privind biodiversitatea. Activitatea științifică, de asemenea, este importantă în acest context diversitatea speciilor este importantă inclusiv în ce privește contribuțiile științifice. În două domenii există uh, o influențare între sisteme, în, iar biodiversitatea joacă un rol deosebit. Trebuie să punem în valoare ca atare biodiversitatea, iar acest lucru uh, l-am făcut și în Comisia ITRE. Trebuie să investim mai mult în cercetarea științifică în acest domeniu. Acestea sunt aspecte pe care doream să le introduc în discuție, inclusiv în ce privește discuția pe care am avut-o noi în Comisia ITRE. Mulțumesc, Crista Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să te felicit, Matias Grote, pentru alegerea ta și pe toți ceilalți membri ai prezidiului. Sunt de acord cu raportul, dar uh, citind expunerea de motive, constat aici, uh, spun că natura uh, trebuie să o avem în vedere pretutindeni, inclusiv când discutăm despre dezvoltarea urbană și despre autostrăzi. Într-adevăr, acest lucru este important, dar cred că ar trebui tocmai de aceea să îl subliniem și în raport pentru că această atmosferă de sfârșit de lume, acest scenariu uh, de uh, prăbușire, uh, cred că trebuie să ne determine să tratăm biodiversitatea ca pe un tezaur care nu trebuie să uh, fie pierdut pentru că are calități deosebite inclusiv în ce privește profitul economic. De aceea mi-aș dori să subliniem această idee. În ce privește agricultura, și aici este un punct dureros pentru mine, domnule raportor, pentru că acest articol mie mi se pare că oferă o imagine eronată a agriculturii. Sunt aduse în prim plan elemente care uh, nu uh, sunt justificate. Nu este corect să spunem că agricultura distruge tot. Vin dintr-o zonă viticolă unde există niște specii rare de fluturi și um, fluturul, fluturele Apollo um, este o bogăție a biodiversității, dar să știți că um, el este protejat de către viticultori. Deci, eu cred că dacă ne respectăm regulile pe care le-am elaborat pe plan comunitar, putem să avem și efecte pozitive ale agriculturii asupra biodiversității. Sigur, um, în clipa de față 50% din suprafețele um, um, agricole sunt exploatate, în același timp însă se fac și demersuri pentru ca natura să fie protejată. Nu trebuie să generalizăm, să spunem că totul este dăunător, totul este distructiv. Dacă ne gândim la propunerea Comisiei, um, cu cei 7% um, în scopul înverzirii, împăduririi, chiar dacă vom ridica acest procentaj la 10, um, nu știu dacă vom uh, mai putea să fim în uh, același sens cu politicile noastre în alt domeniu. Nu știu dacă Cioloș aici s-a gândit bine. Dumneavoastră spuneți că 10% ar trebui să fie suprafețe ecologice pe care să le avem în vedere. Eu cred că nu trebuie să adâncim lucrurile foarte mult în ce privește agricultura, pentru că noi în Comisia Envi am făcut multe propuneri, am făcut multe progrese, am elaborat directiva pentru protecția apei. A, săptămâna trecută a, am discutat despre biocide a, și acestea sunt, de fapt, elemente care sunt legate de domeniul agriculturii. Iar în Europa fiecare agricultor are în minte și obligația de a ține seama de ecocondiționalitate. Sunt absolut de acord atunci când spunem că statele membre trebuie să fie obligate să aplice regulile pe care le-am elaborat noi, că trebuie să controlăm, dar nu trebuie să facem poliție pe plan comunitar, este datoria statelor membre să o facă și ca atare din detaliile politicii agricole cred că nu trebuie să introducem elemente în acest raport. Trebuie să ținem seama că deja există preocupări pentru durabilitatea agriculturii. Acum trebuie să ne concentrăm pe păstrarea biodiversității pentru ca natura și pe viitor să fie protejată în toată bogăția ei în Europa. Mulțumesc, stimată colegă. Andreea Sanoni. Compliment. Mulțumesc. Și multe felicitări raportorului pentru raportul său atât de complet. Este un subiect de mare actualitate, această biodiversitate și sunt de acord în general cu cele spuse în raport. Este clar că situația actuală este una îngrijorătoare și contextul crizei ne îngrijorează. Totuși, ă, nu trebuie uitat că biodiversitatea este un subiect care de obicei nu este contestat de oameni, de oameni obișnuiți, pentru că este un subiect foarte important. E vorba până la urmă de generațiile viitoare. Comisia, statele membre ar trebui să se asigure că natura este protejată prin uh, punerea la dispoziție unor surse de finanțare pentru diferite proiecte și activități, cum sunt cele incluse în programul LIFE. Sunt de acord și cu faptul că trebuie să identificăm acele domenii unde trebuie într-adevăr protejată biodiversitatea și sunt de acord cu raportorul uh, care spune că ar trebui să avem până la 10% zone agricole care să fie redate naturii. Unele zone sunt adevărate deșerturi ale biodiversității, acolo s-a cultivat în trecut, nu se mai cultivă nimic și am fost la o conferință în acest sens și se pare că uh, chiar și acolo unde nu se mai cultivă nimic, uh, până și microorganismele din sol au dispărut. Nu mai crește nimic, nu se mai mișcă nimic, iar în ceea ce privește pescuitul, resursele halieutice, este important să ne asigurăm că capturile nu depășesc uh, producția maximă posibilă pentru speciile respective. De asemenea, atenție sporită trebuie acordată conservării Uh, faunei sălbatice și, de asemenea, când vine vorba de speciile migratoare, trebuie să ne asigurăm că starea de sălbăticie, natura, este protejată. E nevoie de monitorizarea populațiilor de păsări și să vedem care este impactul vânatului, vânătorii, mai ales în sudul Europei, pentru că știm că sunt țări care au foarte mulți uh, vânători autorizați și vizează foarte multe specii acolo. Avem nevoie de un control sporit al, uh, prin intermediul uh, directivelor Habitat și Păsări. Astăzi mult prea multe state se fac vinovate de încălcarea acestor um, legislații și s-au văzut foarte multe cazuri în care există chiar recidive în acest sens. Sunt multe state membre care nu uh, aplică uh, sau pur și simplu nu aplică mai bine sau cum trebuie directivele respective. Ei bine, cred că a venit momentul ca să uh, Uh, fim mai ambițioși când vine vorba de controle și inspecții, să nu mai fim așa de timizi, avem nevoie uh, chiar să aplicăm directiva privind inspecțiile și controlele și deci să monitorizăm și sancțiunile care există în diferite state membre, pentru că dacă acestea nu sunt ad da, adecvate, toate eforturile directivei sunt practic compromise. Mulțumesc! din partea colegilor și colegilor. Criton Arsenis acum, ultima intervenție. Thank you very much, sir. Mulțumesc. Mulțumesc și felicitări, Matias, pentru preluarea acestei funcții. Este o plăcere să am oportunitatea să lucrez cu tine în această nouă funcție și sper că în acești doi ani și jumătate Comisia va lucra așa cum a lucrat și în ultimii doi ani. Mă bucur de această posibilitate de colaborare. Aș dori să-l felicit și pe domnul Gerbrandi și pentru funcția de vicepreședinte, dar și pentru redactarea unui raport foarte bun. Uh, vă susțin ideile și propunerile. Sunt de acord că trebuie să vorbim mai mult și despre PAC și despre politica de pescuit comună. Am un uh, amendament pe care îl voi uh, înainta și voi vorbi foarte puțin pentru că știu că suntem în întârziere. Susținem ideea unei paze de uh, coastă pentru că este o idee pe care am discutat-o deja în cadrul comisiei și o sprijinim. Putem să ne gândim uh, la un demers în domeniul uh, combaterii pescuitului tonului roșu. Uh, sau chiar un demers mult mai eficient decât atât. Uh, Discutam cu Comisia de Pescuit și despre problema rezervelor de pescuit, acele zone în care nu se pescuiește și s-a dovedit că pentru producție și pentru că aceste zone sunt foarte importante pentru creșterea producției de pește. Și ele încurajează dezvoltarea celorlalte zone din, uh, din mediul marin. De asemenea, ar trebui să mai vorbim și despre măsuri legate de politica agricolă comună și din raportul privind protecția pădurilor aș reaminti ideea extinderii finanțărilor din uh, uh, primul pilon. Deși în cadrul PAC numai uh, entitățile private pot beneficia de aceste finanțări, în cazul pădurilor, 42% din păduri sunt, aflat, se află în domeniul public și în anumite țări, acest procent poate să depășească chiar 85%. Și acum, având în vedere schimbările climatice și amenințările la adresa biodiversității, este foarte greu pentru multe state să facă față acestor nevoi crescute și atunci trebuie să luăm în calcul și aceste posibilități. Iată ce gen de amendamente voi uh, depune în termenul stabilit. Mulțumesc! Und jetzt ich der Kommission... Mulțumesc! Dau cuvântul acum Comisiei. Doamna François Wagenhut. Many thanks, uh, Mr. Chairman, and let me... Mulțumesc! Permiteți-mi să vă felicit și eu pentru această alegere. Și voi începe prin uh, al felicita pe domnul Gerbrandi pentru raportul pe care îl avem în față. Este foarte clar că Comisia și Parlamentul European împărtășesc aceleași idei în ceea ce privește diagnosticul, dar și soluțiile pe care le-am promovat în fața Consiliului. Câteva observații legate de elementele subliniate în cadrul acestei dezbateri, extrem de fructuoase au fost abordate cam toate aspectele esențiale. Unul din primele puncte la care aș dori să mă refer este dimensiunea economică. Mai mulți uh, vorbitori s-au referit la acest lucru. Cu siguranță este un element esențial pentru discuția noastră. Din punct de vedere al Comisiei, considerăm că S-au făcut foarte multe lucruri în ultimii ani în ceea ce privește partea economică a biodiversității. Raportul uh, specific în acest domeniu a fost citat deja de mai mulți de dumneavoastră, la fel și uh, procentul uh, de pierdere de 7% din PIB prin pierderea de, de biodiversitate a fost și el uh, um, menționat, însă credem că aceste noțiuni trebuie să fie făcute publice. Uh, am comunicat uh, pe această temă în numeroase rapoarte, însă credem că aceste uh, idei trebuie să fie împărtășite și celor care provin din mediul bancar, de exemplu. Trebuie să fim conștienți că trebuie să facem progrese în acest sens, în această direcție a comunicării. Foarte multe valori ale biodiversității rămân invizibile, nu, pentru că nu se află pe piață și totuși ne aduc um, servicii foarte importante. În acest sens, una din propunerile noastre, reflectate în comunicarea noastră, este ca aceste valori să fie reflectate în sistemul de contabilitate până în anul 2020. Puteți să spuneți că orizontul de timp este foarte îndepărtat, însă credem că este singurul orizont de timp realist pe care putem să-l promovăm Știm că această idee nu a fost uh, primită cu mare entuziasm de către statele membre, tocmai din cauza ajustelor care vor fi necesare. Noi propunem termenul de 2020 tocmai pentru că trebuie să fie făcuți niște pași în prealabil. Unul din acești pași fiind cartografierea ecosistemelor și a serviciilor pe care dorim să le avem până în 2020. Să știm exact unde sunt și apoi să putem planifica investiții care să respecte aceste, acest patrimoniu al biodiversității. Un alt punct, integrarea cu accent pe agricultură, pescuit, dezvoltare, cooperare, comerț, așadar mai multe sectoare, coeziunea de asemenea care au, uh, care au o influență mare asupra biodiversității. Strategia a fost bazată pe acest, pe acest concept de integrare. Uh, politicile noastre sunt sectoriale și multe din acțiuni sunt totuși, acoperă totuși mai multe sectoare. Și asigur Parlamentul că prin intermediul procesului de codecizie va avea un cuvânt greu de spus în aceste dezbateri și sigur că salutăm un raport care nu numai să ceară o schimbare în cadrul PAC, dar care să arate și disponibilitatea Parlamentului de a asuma aceste schimbări. O altă dimensiune a dezbaterii este cea referitoare la finanțare. Într-adevăr, finanțarea este un element major și s-au făcut mai multe sugestii și în cadrul raportului, dar și în cadrul observațiilor la care răspund acum. O idee este nevoia de a mobiliza mai multe finanțări private pentru biodiversitate. Credem că aceasta este o prioritate și asta datorită uh, faptului că provocarea este atât de mare încât vom avea nevoie cu siguranță de mai multe fonduri de origine privată și că în plus va trebui să creștem și fondurile publice. Dar fondurile, finanțările private prin intermediul diferitelor tipuri de instrumente sunt o prioritate. Și acest lucru s-a menționat în, um, și în cadrul dezbaterii privind programul de acțiune pentru mediul numărul 7. Și se pot face foarte multe lucruri în acest domeniu, la nivel local, la nivel regional, în diferite state membre, dar și în afara Uniunii Europene. Și ar trebui să ne inspirăm din lucrurile care s-au făcut deja. Este una din prioritățile noastre. Și una din părțile atractive ale acestei dezbateri este că avem posibilitatea de a atrage alte surse de finanțare fără însă a ajunge la o situație în care biodiversitatea devine o marfă. Putem arăta că investițiile care afectează, pentru acele investiții care afectează biodiversitatea și acest lucru, din păcate, s-a întâmplat destul de des în uh, Uniunea Europeană, e bine, pentru acele investiții trebuie să arătăm că va exista un fel de compensare. Și un exemplu în acest sens sunt uh, siturile Natura 2000. Un alt punct, implementarea. Suntem de acord cu nevoia de a crește gradul de implementare, suntem de acord cu importanța respectării directivelor care au fost uh, adoptate deja acum multă vreme și vom sărbători în acest an a 20 aniversarea directivei privind habitatele și cred că ar fi foarte bine dacă am putea să sărbătorim o rețea completă uh, în acest an. Iată un mesaj Uh, pe care ar trebui să-l comunicăm. Uh, cu ocazia acestei aniversări de 20 de ani ar trebui să asistăm și la o uh, finalizare a construcției rețelei din domeniul habitatelor. Trebuie să ne axăm pe toate dimensiunile acestui proces. Aceleași idei au fost ridicate și în dezbaterea precedentă. Și aici trebuie să analizăm și dimensiunile de guvernanță implicate. De asemenea, mai vorbeam să vorbesc și despre monitorizare, evaluare și cercetare. Monitorizarea a fost subliniată ca fiind un factor cheie pentru a nu repeta aceleași greșeli din 2001 și 2006 în cadrul noii strategii. Unul din rezultatele uh, acestei strategii era adoptarea unei, unui nivel de referință în 2010 și este clar că acest nivel de referință de plecare nu este unul perfect, dar arată care este situația actuală în baza informațiilor pe care le deținem. Și deși sunt de acord că este nevoie să întărim eforturile de cercetare în domeniul biodiversității, nu cred că încă nu știm suficient despre ceea ce trebuie să facem despre necesitatea de a acționa. Știm mai mult decât este suficient și comunitatea internațională este de acord că informațiile pe care le avem la dispoziție ne obligă să trecem la acțiune. Da, cercetarea trebuie să fie finanțată mai mult în domeniul biodiversității, în acele domenii, în acele um, părți pe care trebuie să le înțelegem uh, mai bine, însă nu este nevoie de cercetări suplimentare pentru a ne convinge că trebuie să acționăm. Aceasta a fost tactica utilizată pentru a scădea nivelul de ambiție al obiectivelor în general și pentru a încetini progresul. Și un alt subiect fundamental, dimensiunea internațională, care a fost subliniată ca o prioritate. Ați vorbit despre angajamentele de la Nagoya din 2010. 2012 va fi un alt an decisiv pentru că ne îndreptăm cu toții către o nouă conferință a părților în octombrie în India și un punct cheie pe agenda va fi mobilizarea, și anume vom reuși să respectăm ceea ce ne-am uh, angajat să facem la Nagoya, și anume să asigurăm mijloacele necesare pentru a răspunde uh, provocărilor la nivel mondial. Clar, dacă nu vom răspunde la aceste provocări, vom avea o responsabilitate foarte mare în eșecul negocierilor din viitor. Și vă aduceți aminte că am reușit să obținem câștig de cauză la niște, pentru niște strategii foarte ambițioase, tocmai cu condiția ca noi, împreună cu celelalte țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, să răspundem și nevoii de creștere a finanțărilor. Iată o provocare pentru noi, va fi nevoie să dăm dovadă de o gândire creativă în acest context de criză economică și financiară, dar nu avem dreptul să eșuăm. Și împreună cu restul comisiei suntem uh, ferm uh, angajați să reușim din acest punct de vedere. Și va trebui să mobilizăm noi surse de finanțare, inclusiv din uh, surse private, dacă dorim să uh, realizăm obiectivele ambițioase pe care ni le-am fixat. Și vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție uh, și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună în uh, atingerea acestor obiective. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr für die ausführliche Beantwortung. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri ample. În încheiere dau cuvântul din nou raportorului pentru a încheia cercul și pentru a răspunde la toate întrebările. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru sprijinul larg pe care l-au acordat raportului meu, liniei pe care acesta merge. O să încep cu ce a spus doamna Romana Iordan. Până la urmă e vorba de calitatea vieții. Și cred că, într-adevăr, biodiversitatea înseamnă să egal cu calitatea vieții. De aceea sunt de acord cu ea în care spune că, într-adevăr, chiar dacă avem o criză economică și e greu, ce se, uh, o persoană, chiar și în criză, dacă va investi în biodiversitate, va investi în propria calitate a vieții, iar greutățile economice nu sunt o scuză pentru a ne dezinteresa de investițiile în domeniul biodiversității. Foarte pe scurt, privitor la întrebările adresate de colegi, doamna Estrela, uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Costurile inacțiunii sunt enorme. Iar acționa acum este mult mai ieftin decât uh, a acționa mâine. La fel se întâmplă și cu schimbările climatice. Însă se pare că asta nu stimulează suficient oamenii pentru ca să se apuce de pe acum să-și schimbe comportamentul, însă sunt de acord cu observația dumneavoastră. Doamna Belie, în ceea ce privește compensările, sunt de acord că astăzi ne concentrăm prea mult pe compensări cantitative în loc să ne uităm și la partea calitatea, calitatea naturii. Mi-e teamă că prea multe politici în statele membre se axează prea mult pe mm, suprafețele totale, deci tot ce înseamnă cantitate și mult mai puțin pe calitate. Deci mai sunt multe de făcut în acest sens. Doamna Gerlin, sunt de acord cu multe dintre cele afirmate. Ați vorbit despre politica agricolă comună, pilonul 1 și 2. Vreau să vă explic de ce m-am axat mai mult pe pilonul 1. Mie mi-e teamă că atunci când Consiliul se reunește și discută și finalizează politica agricolă comună, când o va face, mi-e teamă că nu va mai rămâne mare lucru din pilonul 2 când va intra Consiliul în el. Eh, multe state membre nu sunt foarte încântate de sumele puse la dispoziție în cadrul pilonului 1 și vor să ia banii de la pilonul 2. Iată de ce este foarte important să avem o componentă mediu extrem de puternică de prezentă în pilonul numărul 1. În ceea ce privește politica pescuitului, mai mulți colegi au spus că nu ne dorim o poliție europeană, bază de coastă europeană. În principiu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord că controlul și inspecțiile sunt prerogative ale statelor membre. Însă problema este că, în primul rând, că nu o fac și, în al doilea rând, Banii europeni plătesc astfel de acțiuni. Dacă vă uitați mai ales în cadrul PAC și în cadrul politicei pescuitului, e vorba de politici europene susținute de fonduri europene uriașe. Așa că după zeci de ani în care am crezut, am cerut statelor membre să fie responsabile în acest sens și ele n-au făcut nimic, trebuie să tragem linie și să spunem fie facem noi ceva aici, fie întărim capacitățile naționale. Pentru mine și asta este o soluție posibilă, însă vreau să mă asigur că uh, în practică, pe teren, lucrurile chiar vor funcționa. Despre natură, natura a tot prezentă, doamnă Clas, uh, în nota mea explicativă și nu introducerea mea am vorbit despre asta, cred că e foarte important, dacă dorim asta să protejăm natura, ca ea să fie prezentă, prezentă peste tot, mai ales în zonele dens populate din zonele urbane. Uh, deci zone sălbatice care să fie aproape de drumuri, de orașe, etc. În ceea ce privește iarăși agricultura, ce este agricultura până la urmă? Pune o întrebarea. Eh, practicile agricole sunt foarte diferite de la o țară la alta. În unele țări, agricultură foarte intensivă, în altele extrem de extensivă și chiar și de la o regiune la alta unei aceleași țări lucrurile diferă. Iată de ce cred că avem nevoie de abordări diferite, diferențiate. Eu ce îmi doresc este să ne dăm seama că și fermierii să-și dea seama că, indiferent de mărimea exploatației, vor eh, trebui să se concentreze și pe biodiversitate. Avem măsuri agri, agricole și de mediu finanțate de Uniunea Europeană. Rapoartele privind bugetele în aceste domenii de care mă ocup și eu și Curtea de Conturi eh, ne arată că eh, aceste bugete nu sunt deloc bine cheltuite, asta ca să folosesc un eufemism, și, în general, măsurile strict de biodiversitate sunt foarte prost finanțate. Apoi, aș dori să mulțumesc colegilor pentru sprijinul general adus pentru raport sunt elemente care lipsesc, mulțumesc pentru aceste reamintiri. Mai am eu undeva într-un sertar și alte elemente, aștept, bineînțeles, cu nerăbdare amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului și deadline-ul pentru depunerea amendamentelor este 27 ianuarie în comisie vom vota pe 29 februarie, iar în plenul din aprilie va avea loc votul final pe marginea acestui raport de inițiativă. Un raport important în legătură cu care, cu siguranță, se vor mai face și propuneri de amendament, dar mulțumesc raportorului. Și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru astăzi, punctul 5, raportul delegației care a participat la Convenția cadru COP17. Există un raport și uh, înscris. Este un raport foarte cuprinzător. Uh, s-a vorbit despre subiectul aceste, aceste activități, dar și uh, despre modul în care uh, această delegație a colaborat cu mass media, inclusiv valorificând noile mijloace de informare, ceea ce uh, poate fi uh, exemplar pentru activitatea noastră, cum ne prezentăm în afară. Și îi dau cuvântul lui Iolainen, care a condus delegația la COP17. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul există în scris. Am vorbit și la plenul de la Strasburg despre conținutul de aceea. Voi menționa doar câteva aspecte care nu sunt prezentate uh, amplu în raport. Am fost bine pregătiți, configurarea uh, a fost bună, programul de lucru a fost foarte bun. Îi mulțumesc secretariatului nostru care au lucrat până la epuizare în uh, garajul de la subsolul centrului de congrese într-o atmosferă uh, foarte grea pentru că era zăpușală acolo. Eh, dar uh, iată că am fost o delegație care pentru prima dată a putut să rămână până la finalul conferinței acolo, nu a trebuit să plece când uh, lucrurile promiteau să devină mai interesante, pentru că de obicei noi vineri dimineața plecam, chiar dacă o conferință ținea și sâmbătă. Deci am putut să stăm până la capăt. În al doilea rând, Parlamentul nu are calitatea de negociator. Consiliul și Comisia erau din acest punct de vedere negociator, dar noi trebuie să uh, ne menținem accesul la grupul de coordonare, pentru că, într-un fel, suntem totuși izolați în ciuda briefingului din partea uh, Comisiei și a Consiliului. Cred că cele trei instituții ar trebui să se poată așeza la aceeași masă și a mai fost formulată și cererea să ni se ofere în scris o analiză uh, cotidiană a progreselor și pe de altă parte a problemelor rămase, pentru că um, altfel dacă lucrurile se amplifică miercuri, joi, după aia îți pierzi uh, imaginea de ansamblu. De aceea Comisia a respectat o schemă și Consiliul, dar Parlamentul nu a beneficiat de asemenea uh, schemă. Însă ni s-a uh, promis uh, că pe viitor vom putea lucra astfel. În ce privește conținutul propriu-zis, aș spune că Comisia și-a asumat rolul într-o manieră cât mai convingătoare, a avut o prezență uh, cât se poate de convingătoare și uh, felicit Comisia pentru tăria cu care uh, a evoluat acolo. Uh, nu pot să spun același lucru despre Consiliu. La Consiliu a existat uh, o atitudine mai evazivă deci ă, eu cred că dacă există probleme interne la nivelul Consiliului, nu ar trebui să le facem publice la modul la care au uh, devenit ele acolo evidente, pentru că asta uh, este un mare risc să dovedești că Uniunea Europeană are încă probleme neclarificate când se duce la o conferință de asemenea nivel și că în felul acesta nu poate vorbi întotdeauna într-un glas. Uh, sau uh, risipit în felul acesta multe energii ultimul lucru pe care doresc să-l spun. Uniunea Europeană a reușit să formeze coaliții, coaliția celor uh, bine intenționați și cercul ar putea să fie extins uh, cu anumite uh, țări mai puțin dezvoltate, un bloc african de state și poate că mai atragem în acest grup uh, eventual și China, Brazilia, dacă vom reuși să uh, creăm o asemenea coaliție, atunci vom putea înregistra progrese și în bătălia cu cei care încă au rămas sceptici. Mulțumesc, felicitări delegației. Cred că este foarte important să participăm la asemenea reuniuni și pe viitor. Mulțumesc, Iulainen, pentru acest raport și am două luări de cuvânt. Criton Arsenis, Bas Eichhout și se pare că și alți colegi vor dori să intervină. Criton Arsenis, primul. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. A fost o întâlnire foarte interesantă la Durban, plină de speranțe și Uniunea Europeană a revenit în centrul atenției, în centrul dezbaterilor și n-a fost din întâmplare aceasta, ci pentru că ne-am pregătit foarte bine. Comisia s-a pregătit foarte bine, echipa comisiei, dar, pe de altă parte, am avut parte și de dezamăgiri. Ne-am dus acolo și am spus foarte clar că uh, putem să renunțăm la Kyoto 2 dacă ne dați foaie de drum. Și până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Am avut doar ceva foarte vag pe Kyoto 2. Deci, cred că putem să spunem că cei care ni s-au alăturat s-au simțit puțin uh, trădați de procesul respectiv. Este adevărat că zvonurile spun că, într-adevăr, încă o dată țările dezvoltate au dat ce au vrut să dea, cu excepția notabilă a Qatarului. Și tocmai sub președinția că sperăm că lucrurile se vor mișca mai bine, dar așa cum a spus Joe Linen, este clar că dacă este să trimitem o altă delegație la următorul COP, trebuie neapărat să ne punem de acord asupra ceea ce ne dorim și asupra îmbunătățirilor pe care ni le dorim și asta printr-o coordonare mai bună între noi. Haideți să fim cinstiți și să spunem că uh, președinția poloneză a fost foarte bună în general, dar când vine vorba de negocierile pe schimbări climatice nu prea a fost la fel de puternică și până la urmă s-a ajuns la niște blocaje în calea unor decizii comune și în momentul când a trebuit într-adevăr să ne să punem un umărul, nu s-a întâmplat nimic, n-au fost rezultate, deci cred că, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să ne pregătim mai bine, să rezolvăm lucrurile în amonte, dar bineînțeles că mulțumesc uh, celor care ne-au ajutat totuși să ieșim cu basma curată dintr-o situație dificilă în cadrul delegației și mulțumesc tuturor participanților. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul Bas Eichhardt. I would like to start by... Mulțumesc! Și eu doresc să-i mulțumesc lui Isabel și lui Iosef pentru ajutorul pe care l-au adus la Durban, uh, pentru munca lor uh, zile în șir, în garaj, fără să vadă lumina soarelui. Mulțumesc mult și Comisiei Europene pentru abordarea flexibilă care ne-a ajutat uh, prin briefingurile pe care le-au furnizat și prin acreditare. Pe partea de conținut acum, cred că a fost foarte clar că există o diferență foarte mare între Comisie și Consiliu. Comisia a venit cu propria foaie de parcurs și a condus negocierile încercând să obțină de la celelalte țări semnarea foii de parcurs și asigurându-se că China, India și Statele Unite urmează această foaie. Și probabil că vor merge chiar mai departe decât și-ar fi dorit inițial să meargă. Mă refer la China, India și Statele Unite. Și Comisia conducea negocierile, iar Consiliul trebuia să se ocupe de Kyoto 2. Și, haideți să fim sinceri, am tot promis că vom avea un Kyoto 2, însă am avut uh, niște, un, un uh, acord foarte slab în ceea ce privește UNFCC, însă în ultima zi a negocierilor, s-a văzut că Consiliul nu a fost capabil să-și finalizeze negocierile. A folosit prea mult timp și prea multă energie care ar fi putut fi utilizate în uh, negocierile cu uh, India, China și Statele Unite. De aceea trebuie să-i cerem Consiliului să se pregătească mai bine data viitoare și să se asigure că obține un acord asupra regulilor înainte de a merge la negocieri. Pentru că altfel investim o energie pe care ar fi trebuit să o investim uh, în uh, discuție pe care o aveam în Qatar și nu în uh, discuție pe care le vom avea între noi. Și sperăm că în Qatar Cipru va avea un uh, aport mai bun decât cel al Poloniei. Suntem mulțumiți de foaia de parcurs până la urmă, însă pe partea de uh, schimbări climatice nu se schimbă nimic. Până în 2020 avem uh, un, uh, progres de, un proces de revizuire și de analiză care ne duce la o creștere a temperaturii de 3-4 grade și după 2020 Sperăm că vom avea un tratat la care trebuie să se ajungă, pentru care trebuie să se ajungă la un acord. Și ce putem face acum este să facem tot ce este posibil pentru a avea un uh, bun acord. În primul rând, să ne bazăm pe alianțele pe care le-am format la Durban, mai ales cu acele țări care veneau uh, în întâmpinarea uh, dorințelor Uniunii Europene și cred că Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze pe această alianță și să se asigure că această coaliție va uh, funcționa și în următorii ani. Și în al doilea rând, va trebui să avem noi înșine niște politici credibile în domeniul schimbărilor climatice. Știm că până în 2020 Știm că vom avea un surplus uh, care va depăși 2,4 milioane în schema de tranzacționare a certificatelor și trebuie să ne afirmăm propriile obiective în ceea ce privește uh, schimbările climatice. Asta dacă dorim să devenim un partener credibil la nivel internațional, pentru că asta susținem că suntem. Ca urmare, trebuie să um, implementăm lucrurile cât mai rapid și mă uit la președinția daneză pentru a-i uh, invita să respecte aceste lucruri în următoarele lor, pentru că altfel nu ne vom putea păstra credibilitatea. Așadar, Danemarca trebuie să promoveze aceste inițiative și să încerce să meargă mai departe decât a mers președinția poloneză. Și așa vom putea fi mândri și de Comisie și de Consiliu și cred că cu toții ne dorim asta. Uh, Mulțumesc. Oreste Rossi, următoarea intervenție. Mulțumesc domnule președinte. Vă salut și vă felicit pentru uh, poziția uh, de conducere a acestei comisii și mulțumesc și Iul Leinen pentru activitatea pe care a desfășurat-o. A făcut o bună sinteză a ceea ce s-a întâmplat la Durban. Am uh, părăsit, din păcate, această conferință fără existența unui document cu caracter obligatoriu. Și pe viitor trebuie să ne pregătim și mai bine înainte de conferința viitoare, va trebui să uh, cădem de acord asupra obiectivelor și în orice caz să susținem obiectivele susținute de majoritate, pentru că uh, Uniunea Europeană uh, trebuie să se pronunțe 27 plus 1. Deci trebuie să exprimăm ceea ce ne preocupă pe toți. Ar fi foarte frumos și ar putea și, și să ne ajute, pentru că în felul acesta nu vom cere prea mult la conferință, mai ales în contextul unei crize economice. Colegul Eichhout eh, a spus că noi inițial eram eh, împotriva unor cote de emisii, dar ele au devenit ca un instrument al pieței și sunt uh, evaluate uh, conform valorilor de piață uh, și dacă ele vor fi subevaluate, poate că este mai bine pentru investitorii europeni. Deci, trebuie să încercăm să ieșim din situația de criză deci nu uh, trebuie să ne exprimăm regretele că aceste uh, cote uh, costă prea puțin, sunt de fapt mecanisme de piață. Aș vrea să mai spun ceva și în legătură cu uh, lucruri care nu au uh, mers cum trebuie la Durban. Și Iolainen a spus, am lucrat uh, la subsol, în garaj, cred că data viitoare lucrurile vor fi mai bine organizate. Sigur, acesta nu este un aspect care are legătură cu Parlamentul, dar sper că uh, șefii uh, delegațiilor Parlamentului vor avea posibilitatea și să se exprime în plen. Ce m-a mai deranjat a fost cum s-a dialogat cu delegația chineză. A, viceministrul uh, a fost uh, prezent, a vorbit 20 de minute și după aceea a plecat. Deci nu a, uh, ne-a oferit posibilitatea să punem întrebări și pentru a ne răspunde. Deci președintele nostru, Iolaină, nu a avut posibilitatea să răspundă la întrebări. Nu cred că e corect să se procedeze astfel. Uh, această comisie trebuie să aibă posibilitatea uh, de a se adresa eventual în scris delegației chineze, uh, spunând că lucrurile nu pot să funcționeze așa. La următoarea conferință poate ne întâlnim și cineva ține seamă și de doleanțele noastre. Nu uh, doar noi să-i ascultăm pe chinezi și după aceea ei părăsesc sala înainte ca noi să ne putem pronunța. Nu am nimic de adăugat în plus. Sper că la următoarea conferință să fim mai bine pregătiți și ca statele membre să poată să cadă de acord. Mulțumesc. Mulțumesc. Chris Davis. Următoarea intervenție, după aceea colegul Panayotu. Chairman, well, the outcome of Durban certainly exceeded our expectations. Mulțumesc. Uh, N-am avut mari așteptări de la bun început, așa că la Durban uh, am făcut ceva cât de cât. Comisarul uh, de profil uh, a venit la căpătâiul nostru acolo la Durban ca un fel de ambulanță sau de medic uh, în ambulatoriu pentru că încerca să facă ceva din răsputeri să readucă la viață un cadavru. În sfârșit, mai bine să-i stai în comă decât să, să, să fii mort sau să fii sigur că o să mori. Așa că, ce pot să spun? Foarte bine. Când m-am întors acasă, sau cei de acasă care urmăreau cu atenție ce se întâmpla la Durban și vedeau cum se înfundă Regatul Unit în cadrul negocierilor, uh, au putut să aplaude modul în care delegația britanică a făcut parte din europeană. Pe de altă parte, ne-am fost mulțumiți că Uniunea Europeană a obținut și ce a obținut și asta e o speranță pentru viitor. Însă dacă este ne uităm la procesul respectiv și la rolul uh, Parlamentului, John Lyon a spus că nu suntem noi negociatorii. Noi trebuie să înțelegem cum funcționează procesul de negocieri și să putem să intervenim atunci când trebuie, să știm ce se întâmplă. Am fost la șase sau șapte întâlniri COP, am fost în întâlnire de nivel înalt, în secțiunea de nivel înalt, dar am fost și în întâlnirile preliminare. Și vreau să vă spun că, că da, dacă reziști în prima săptămână acolo uh, și poți să o faci, este mult mai util decât să stai la secțiunea uh, de nivel înalt. Pentru că uh, E mai important să știi să fii miezul uh, lucrurilor decât să afli lucrurile de la mâna a doua, de pe bloguri sau din ziare. Și, de fapt, uh, există o anumită posibilitate la început de a uh, intra practic la orice ședință, până când lucrurile se structurează și până când ușile sunt din ce în ce mai închise Bineînțeles că e vorba și de foarte mult networking aici, eh, diverse evenimente organizate pe lângă, dar trebuie spus că la nivel înalt nu se întâmplă mare lucru. Multe se întâmplă în primele săptămâni, în primele zile. Acolo se adună informații, cunoștințe care apoi fi folosite. De aceea chiar aș cere conferințe președinților să modifice regulile de călătorie pentru ca să uh, putem să călătorim, să fim prezenți încă de, de la început Bineînțeles că uh, membrii și președinții comisiilor uh, sunt practic abonați la întâlniri la nivel înalt, dar ar fi bine să fie o flexibilitate. Am discutat cu președintele Laina și spunea nu, nu, nu se acceptă niciodată conferința președinților să modificăm regulile în acest ser, dar cred că cu bărbăție și cu entuziasm, domnule președinte, veți putea să faceți ceva în acest sens. Mulțumesc, Chris. Colegul Panayotov, următorul. Mulțumesc. Doresc și eu să vă felicit pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră și să-i mulțumesc lui Iolainen pentru toată munca sa din ultimii doi ani și jumătate. În ce privește Durban, trebuie să fim foarte cinstiți avem de-a face cu o discuție care trebuie să fie continuată, care trebuie să continue. A fost o întâlnire dificilă. Și sunt convins că grupul care a fost acolo a avut un rol foarte important. Un grup care a fost selectat cu atenție din cadrul Comisiei Envi. Mulți dintre participanți sunt prezenți și astăzi și s-au luptat, au participat și au făcut față cu succes întâlnirii în numele Uniunii Europene. Îmi imaginez domnul Lionel, domnul Florence, aflați într-o situație dificilă. După cum știți, au fost foarte multe discuții, multe schimbări și totuși au reușit să se descurce foarte bine. Rămân însă foarte multe de făcut pentru reuniunile următoare. Uniunea Europeană trebuie să fie percepută ca un lider. Și acest lucru nu a fost evident din multe puncte de vedere. Și trebuie să mai lucrăm la asta dacă vrem să ne bucurăm de respect. Și doresc acum să mă axez și pe rezultatele pozitive ale acestei conferințe. Aș spune că a fost o conferință încurunată cu succes pentru că am avut așteptări și Multe din acestea s-au îndeplinit. Statele Unite, China și India vor fi obligate să-și reducă nivelul emisiilor. Și putem concluziona că această conferință și-a atins, s-a ridicat la nivelul așteptărilor în mare măsură. China și ulterior Statele Unite au acceptat planul în curs de derulare. Și după 60 de ore de negociere, una din economiile cele mai importante în curs de dezvoltare astăzi, India, a dorit să iasă din demersul obligatoriu și au considerat că reducerea emisiilor nu ar trebui să fie o dispoziție obligatorie. A trebuit să se rezolve aceste diferențe, aceste, aceste dispute în 10 minute și până la urmă am reușit să atragem India de partea noastră. Ca urmare, pentru prima dată în istorie, cele trei țări cu uh, cea mai mare rată de emisii de dioxid de carbon, uh, India, China și Statele Unite vor fi obligate să reducă aceste emisii. Iată o veste foarte bună. Dar nu trebuie să uităm că acest acord va fi finalizat abia în 2015 și implementarea va începe abia în 2020. Mulțumesc! Vielen Dank, Mulțumesc foarte mult! Pe lista mea mai figurează Karl-Heinz Florenz, care a fost vicepreședinte al delegației și dau cuvântul. Da, colaboratorii mei m-au tras de urechi și m-au rugat să intervin și fac acest lucru pentru a exprima mulțumirile mele secretariatului. Pentru că asemenea conferințe și prima la care am participat în 92 la Rio, la o asemenea conferință, sunt deosebit de dificile și cine crede că poate să organizeze mai bine o asemenea conferință este liber să o facă. Uh, nu este deloc simplu. Iar colegul care s-a plâns că au plecat chinezii a fost un uh, moment foarte dificil uh, pentru că la un moment dat uh, au simțit că oportun este să participe la altă uh, acțiune, venea un val și vroiau și uh, chinezii să participe la uh, acel surfing. De aceea au plecat. Deci, um, pentru mine, uh, paharul este pe jumătate plin și nu pe jumătate gol. Și eu cred că noi la Durban, de fapt, am reușit să impunem o nouă ordine mondială. Doamna Hedegaard a dezvoltat o viziune pe care a reușit să o impună N-am fost o mică rotiță noi europenii acolo, ci am reușit să declanșăm niște lucruri. Uh, deci uh, au existat oameni care și-au anumat responsabilități. Întrebarea este ce urmează să se mai întâmple, pentru că în 2015 uh, trebuie să marcheze până la urmă un rezultat. Um, și um, Iolainen uh, va uh, trebui să colaboreze pentru a avea o viziune care să se impună. Și, domnule președinte al Comisiei, dacă îmi permiteți să vă dau un sfat, eu aș încerca ca până în 2015 să îl determin pe președintele acestui Parlament să aprobe delegații în acele țări care încă uh, au rezerve, în China, în India. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, karl Hans Floreț. I-aș mai da cuvântul și comisiei pentru un minut jumate, două minute. Da. Uh, și Iolainen dorește să mai intervină o dată. Deci comisia... Nu, Iolainen renunță la intervenția sa. Deci trei minute pentru comisie. Um, uh, Mulțumesc. Suntem de acord cu analiza pozitivă a ceea ce s-a întâmplat la Durban. Au fost rezultate pozitive și cred că ultimul vorbitor a spus foarte bine lucrurilor pe nume și anume că ce e important este ce se pregătește pentru perioada până în 2020. Important este cât de ambițioși suntem până atunci. Asta este principala chestiune în discuție în acest moment. Toată lumea se gândește la asta și bineînțeles că contăm pe sprijinul Parlamentului, uh, noi la Comisie, pentru că este vorba de a construi alianțe și bineînțeles că partenerii așteaptă și o serie de sprijin, de, de, de măsuri financiare. Ideea este, bineînțeles, de asemenea de a exercita presiune asupra celor care sunt mai reticenți și de a încerca să îi aducem pe această direcție. Mă bucur că uh, rezultatele sunt cele care sunt și le regăsiți în raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În ce privește condițiile de lucru, sigur că merită să mai discutăm despre ele, să existe condiții de lucru rezonabile, uh, inclusiv în ce privește diplomația climatică, uh, ea trebuie să fie uh, dezvoltată. La Bruxelles trebuie să colaboreze mai bine diversele instituții între Uh, conferințele pe teme climatice trebuie să uh, desfășurăm o activitate de tip diplomatic între instituțiile noastre și trebuie să invităm și alte organisme pe care nu le-am contactat până acum și cred că ar trebui să facem acest lucru în următoarea jumătate de an. Eu vă voi face o propunere să ne bazăm pe trei piloni întâlnirile interne, reuniunile COP și după aceea ceea ce ni s-a propus aici să vorbim mult și în afară pentru a găsi adepți pentru poziția noastră, pentru ca lucrurile până în 2015 să se configureze conform așteptărilor noastre. În ce privește participarea Parlamentului la negocieri, este Uh, sigur, uh, nesatisfăcător. Avem această insatisfacție încă de când mă aflu eu în Parlamentul European din 2005. Ar trebui să încercăm să înregistrăm progrese, pentru că noi, parlamentarii, uh, trebuie ca și în circumscripțiile noastre să prezentăm politica pe care o facem în domeniul mediului și ca atare cred că ar trebui să avem alte drepturi de a ne pronunța și în sălile conferinței și să nu fim tratați ca un fel de ONG. Dar, uh, pe scurt, conferința uh, de la Durban a adus mai mult decât ne așteptam, dar mai puțin decât ne-am fi dorit. Deci uh, este nevoie încă de multe eforturi și mă bazez pe colaborarea dumneavoastră. Încheiem ședința astăzi și începem mâine foarte punctual la ora 9 cu voturile. Mulțumesc și seară plăcută!